façon okay. sur l'anglais. Bien, mes chers collègues, je vous propose... Dragi colegi, vă propun să ne începem lucrările. În mod excepțional, astăzi avem o uh, reuniune a Comisiei uh, Buget, care nu durează decât o jumătate de zi. Ordinea de zi este încărcată, prin urmare va trebui să folosim timpul uh, cât se poate de bine. Trebuie să lucrăm în această sală, care este concepută mai degrabă pentru reuniuni interinstituționale sau uh, dialoguri tripartite. Aceasta nu este o soluție ideală, însă vom face uh, tot ce ne stă în putință. Ați văzut proiectul ordinii de zi și vreau să vă anunț că cu acordul raportorului uh, domnul Böge care ni se va alătura, punctul 9 și 10 de pe ordinea de zi Uh, vor fi uh, amânate. Este vorba despre uh, faimosul pachet Lisabona, faimosul pachet Böge și, cum am spus data trecută, am putea avea o discuție utilă doar odată ce vom primi ultimele precizări pe care le așteptăm din partea serviciului nostru juridic. Serviciul nostru a oferit deja un răspuns avizului pe care l-a solicitat președintele Parlamentului și conferința președinților. Am solicitat și noi un punct suplimentar pentru uh, a fi lămurit în numele comisiei noastre. Serviciul juridic se află astăzi alături de noi. Uh, le salut prezența. Uh, Deși lucrează foarte bine și ne vor preciza lucrurile mai târziu puțin. Celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi analizate. Poate nu neapărat luăm punctele în ordinea care a fost inițial prevăzută, pentru că din motive care țin de raportori uh, sau uh, din cauza faptului că am invitat uh, anumite persoane să participe la anumite puncte la dezbaterea noastră, vă propun să facem anumite modificări la ordinea de zi. În ceea ce privește anunțurile președintelui, e bine, acestea sunt legate în mare parte de această ordine de zi. Pe de o parte, coordonatorii uh, grupurilor cu care m-am întâlnit săptămâna trecută uh, au decis să revizuiască calendarul procedurilor bugetare ale Parlamentului pentru 2012, ținând uh, cont de calendarul adoptat de birou. Klaus Welle, secretarul general, va fi oricum prezent printre noi astăzi. Biroul așadar prevede să adoptăm aceste propuneri uh, uh, estimative uh, luni 7 martie, deci lunea următoare. Așadar, coordonatorii au decis să propună secretarului general să facă o prezentare a acestei propuneri estimative la următoarea reuniune a coordonatorilor care va avea loc pe 9 martie la Strasburg. Vom avea atunci o primă discuție pentru proiectul de raport uh, al domnului Fernandez, tot în prezența secretarului uh, general, la reuniunea comisiei noastre uh, pentru buget de pe 15 și 16 martie. Asta ne-ar permite să organizăm votul în plenară Mă scuzați, spune domnul președinte, votul în comisie într-o reuniune extraordinară a comisiei noastre pe 24 martie după amiază. Termenul de înaintare a amendamentelor va fi fixat pentru data de 17 martie, ceea ce ne-ar permite să votăm raportul în plenară în aprilie. Așadar, la timp pentru ca Comisia Europeană să poată lua în considerare acest vot în elaborarea proiectului de buget 2012, uh, care, vă reamintesc, uh, este un proiect uh, unic pentru toate instituțiile, proiect prezentat de către Comisie, iar pentru partea care vizează bugetul Parlamentului, Comisia Europeană are nevoie de anumite estimări pe care noi le vom vota. În ceea ce privește alte comunicări, de exemplu, modul în care vom uh, organiza lucrările noastre în această dimineață. Ei bine, domnul uh, Alvaro, care este raportor uh, din umbră al liberalilor, nu va fi prezent decât începând cu ora 11. Așadar, vă propun să amânăm votul pentru orientările bugetului Parlamentului, deci raportul domnului Fernandez, pentru ora 11. Bănesc că sunteți uh, de acord. Uh, am acordul uh, Francesca și domnului Fernandez pentru această modificare. Apoi, Salvador vrea să ne spună câteva cuvinte. Ba nu, spune domnul președinte. Jose Manuel vrea să intervină în legătură cu acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit informația că biroul luni, pe data de 7, nu va adopta aceste estimări, ci va oferi eh, un mandat pentru aceste estimări. Adică nu vom vota aceste estimări eh, înainte de adoptarea orientărilor în eh, plenară, cum vroiam. Deci, o mică precizare în acest sens. E doar un punct informativ. Salvador. Aș dori doar să Vă reamintesc care a fost voința coordonatorilor. Adesea aceștia s-au referit la nevoia de a ne concentra asupra timpului de vot. Coordonatorii trebuie să fie anunțați din timp când anume va fi propus uh, votul pentru că, iată, de această dată avem sesiunea joia și nu este ușor uh, pentru coordonatori să determine membrii să vină la vot. Așadar, atrag atenția asupra acestui aspect pentru următoarele reuniuni, pentru a ne face tuturor viața mai ușoară. Mulțumesc! Merci, Salvador. Je... Mulțumesc, Salvador. Cred că această preocupare este împărtășită nu numai de coordonatori, ci și de restul membrilor vom avea o sesiune luni de o jumătate de zi. De obicei, când avem uh, o sesiune mai lungă, în a, a doua sesiune, deci în a doua zi, începând cu ora 9, organizăm uh, voturile, dar uh, acum colegii au solicitat să amânăm voturile până la ora 11 și eu încerc să fac tot posibilul să aranjez lucrurile în favoarea raportorilor și raportorilor uh, din umbră, însă, uh, evident, opinia lui Salvador este importantă. Continuăm așadar cu modificările. Ni uh, s-a solicitat ca punctul iense să fie analizat înainte de ora 11 și exact asta vom face. Și tot atunci, punctele care vizează viramentele către Serviciul European de Acțiune Externă pentru a putea profita de uh, prezența uh, unuia dintre directorii serviciului. Vă reamintesc uh, faptul că vicepreședintele Martinez Martinez și uh, Hans Pötring vor veni la ora 10 și jumătate pentru a prezenta proiectul de buget pentru uh, Casa Europeană de Istorie. Vom uh, avea o discuție în legătură cu proiectul de virament pentru a finanța anumite cheltuieli pregătitoare legate de acest proiect. Anumite grupuri au întrebări de adresat uh, și uh, știm că se dorea ca votul în legătură cu aceste viramente să fie amânat până când uh, se vor găsi răspunsul la aceste întrebări. Vom profita de prezența lui Martinez Martinez și a lui Hans Gerd Pöttering pentru a adresa aceste întrebări. În cele din urmă aș dori să vă spun că în ceea ce privește mandatul pentru acțiunile Băncii Europene de Investiție în afara uh, uh, Uniunii Europene, mă gândesc că vă aduceți aminte faptul că la luna de pe 27 ianuarie am adoptat cu o majoritate vastă raportul în legătură cu acest mandat. Pornind de la această bază și făcând uh, câteva modificări care eventual ar fi necesare, având în vedere ce se întâmplă acum în uh, sudul Mediteranei, plenara a adoptat în primă lectură poziția Parlamentului. Și asta uh, la votul de pe 17 februarie. Această poziție este acum noul mandat de negociere a, al Parlamentului și s-a constituit o delegație din raportor și uh, raportori din umbră. Cât se poate de uh, repede, în lumina discuțiilor care au uh, continuat pe 28, care au început pe 28 uh, februarie și se continuă acum, uh, Uh, vom intra într-un uh, dialog tripartit uh, formal cu celelalte două instituții la nivelul adecvat pentru a pregăti um, negocierea celei de-a doua lecturi. Formatul trialogului va respecta dispozițiile declarației comune în legătură cu aranjamentele practice ale procedurii de codecizie în conformitate cu articolul 70 al regulamentului uh, privind procedurile. Era vorba despre raportul lui Ivo Calfin. Dacă nu sunt uh, comentarii sau alte observații, uh, suntem difuzați pe internet, avem regimul lingvistic obișnuit și avem informații legate de aplicarea bugetului pe 2010, informații obișnuite în această perioadă a anului. În ceea ce privește procesul verbal al reuniunii anterioare de pe 26 și 27 ianuarie, punctul nostru 3 de pe ordinea de zi, dacă nu sunt observații, considerăm că acestea vor fi adoptate la finalul reuniunii și putem trece direct la punctul 4 de pe ordinea de zi, care este pregătirea uh, bugetului 2012 uh, și dau uh, imediat uh, cuvântul uh, Francescăi Balzani, raportoarea noastră. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am spus la ultima noastră întâlnire, Există o moțiune de rezoluție pe care cu siguranță ați citit-o. Am încercat să identific în mod cât mai clar ce anume putem prezenta drept prioritate pentru noi. Aceasta în contextul strategiei 20, pentru 2020. Această strategie este principala noastră preocupare pentru noi ca Parlament. toate acestea în conformitate cu bugetele naționale. Este vorba despre o strategie foarte complexă și vastă, care se bazează pe un um, pe o esență foarte serioasă și anume pe faptul că trebuie să existe o politică de angajare mai bună. Trebuie să facem mai multe locuri de muncă acest lucru fiind uh, un cuvânt cheie alături de mai multe investiții și o mai bună calitate. Trebuie ca bugetul nostru să fie țintit pentru ca astfel să ne atingem obiectivele enunțate. Cele două cuvinte cheie sunt slujbe și investiții, mai ales investiții. Iată ce avem de făcut. Este bugetul nostru în conformitate cu bugetele naționale? Investițiile sunt dificile într-un moment de criză și de austeritate, pentru că e nevoie de mulți bani și e greu să găsești mulți bani în perioada de criză. Acesta este singurul mod în care putem uh, să trecem de această perioadă. Prin urmare, trebuie să există o convergență între bugetul Uniunii și bugetele naționale. Prin urmare, bugetul nostru pentru 2012 trebuie să facă primul pas în această direcție. Trebuie să fie un buget care stabilește strategia pe termen mediu. Nu trebuie să fie o strategie pe termen scurt scurt, ci o strategie sustenabilă pe termen mediu, în conformitate cu strategia pentru 2020 pe care am votat-o deja la Strasburg în cadrul unei rezoluții adoptate de Parlament. Atunci am identificat principalele puncte de interes și am văzut ce poate oferi această strategie. Au existat mai multe inițiative deosebite care au un potențial mare. toate indică necesitatea de a avea o mai mare ocupare, o rată mai mare de ocupare a forței de muncă și mai multe investiții. Toate acestea se referă la ocuparea forței de muncă de către tineri. Toate aceste lucruri sunt prevăzute în strategia pentru 2020 și trebuie să le susținem pentru a ne asigura că avem ocuparea forței de muncă de calitate. Este un principiu adesea subliniat în cadrul întregii Uniunii Europene. Un alt subiect pe care îl consider foarte important pentru bugetul nostru, mai ales în 2012, este acesta. Ajungem la finalul planului financiar și este nevoie de flexibilitate Cred că în anul 2012, penultimul din această perioadă de șapte ani din acest pachet financiar, trebuie să avem o abordare mai realistă, trebuie să folosim instrumentul flexibilității, mai ales când vine vorba de cele 5% din uh, articolul 37 din acordul interinstituțional. Ajungem în sfârșit la finalul planului pe șapte ani și trebuie să folosim acest instrument al flexibilității, dar există și alte instrumente care permit flexibilitatea și uh, trebuie să le folosim atunci când lucrăm asupra bugetului pe anul viitor. Este aproape o obligație a noastră. Trebuie să existe o flexibilitate, un instrument de flexibilitate, pentru că în acest penultim an al planului pe șapte ani trebuie să vedem ce anume funcționează și ce anume nu a funcționat până acum. Prin urmare, ne vom putea astfel planifica mai eficient acțiunile pe viitor. După cum am discutat la ultima reuniune, toate acestea sunt priorități pentru noi și cred că vor trebui să rămână puncte de discuție. În cadrul discuțiilor cu comisiile specializate, am făcut propuneri legate de propunerile sectoriale desigur, încerc să obțin un acord care să corespundă spiritului acestui buget în conformitate cu strategia pentru 2020. Astfel, se va asigura o mai mare rată de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, pentru acest document excelent, care este foarte clar, uh, concis și precis. George Lavia dorea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Ă, sunt de fapt Giovanni, dar nu e nicio problemă. Aș dori să-i mulțumesc ă, doamnei Balsani pentru ă, munca pe care a desfășurat-o, desfășurat pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Bugetul pe 2012, așa cum l-a conceput ea, corespunde strategiei pentru 2020. Este vorba de o strategie deja aprobată de Parlament și știm faptul că trebuie să acționăm în consecințe, să aliniem bugetul pe 2012 cu prioritățile europene. vom vota această rezoluție în plenară. În acest document se vor vedea prioritățile Parlamentului. pentru restul procedurilor. De aceea cred că ar trebui să facem un efort suplimentar pentru uh, a oferi niște recomandări foarte clare Comisiei cu privire la prioritățile Parlamentului. E clar că aceste proiecte emblematice sunt foarte importante. În, mă refer aici la inițiativele emblematice și la planul pentru 2020. Dar probabil că acest uh, buget va fi unul de austeritate, după cum au spus mulți dintre dumneavoastră. Prin urmare, trebuie să vedem care sunt resursele pe care le avem la dispoziție. Nu putem avea două serii de inițiative majore, pentru că în vremuri de austeritate resursele sunt limitate. Mai mult decât atât, sunt de acord cu metoda care constă există în invitarea comisiilor specializate. Chiar și atunci când avem un buget de austeritate, putem identifica priorități, putem identifica resurse disponibile pe care să le folosim mai apoi într-un mod eficient. atunci când resursele sunt limitate, atunci trebuie să le folosim cât putem de bine. Prin urmare, trebuie să implicăm și comisiile de specialitate e o idee bună și ne va permite să folosim mai bine resursele destul de restrânse pe care le avem acum la dispoziție. Vă mulțumesc din nou pentru că ați făcut referire la guvernanța economică. Este primul an în care am încercat să facem în așa fel încât bugetul Euro- Uniunii Europene să fie în conformitate cu bugetele naționale. Dar uh, cred că structura actuală nu este cea mai potrivită pentru a atinge acest obiectiv al alinierii cu bugetele naționale. Cred că vor fi necesare niște schimbări în acest sens. Mulțumesc! Giovanni. Mulțumesc, dragă Giovanni. După această introducere dublă, minunată, italiană în această dezbatere, ne îndreptăm spre uh, nord. Domnul Haglund a solicitat să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc mult doamnei Balzani pentru uh, un bun proiect de uh, raport. Câteva comentarii succinte acum în legătură cu subiectul. În general, se abordează așa cum trebuie chestiunile importante și uh, se subliniază faptul că această strategie Europa 2020 nu se va implementa de la sine, ci necesită un uh, efort politic susținut și de asemenea și mijloace uh, bugetare. Se pare că planul bugetar pentru anul acesta, bugetul pe care uh, Comisia probabil ni va propune pentru anul viitor și pentru anul 2013 nu vor fi uh, suficiente. Prin urmare, avem o sarcină importantă uh, când dorim să influențăm bugetul. Acest lucru este valabil și pentru celelalte alocări uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Provocarea pe care o identific eu aici uh, este următoarea. Acest raport se axează pe faptul că avem nevoie de resurse Însă, într-o mare măsură, nu discutăm realocările, deși eu cred că ar trebui să facem acest lucru. Suntem oarecum constrânși de cadrul financiar multianual uh, și nu e ușor să realocăm banii, însă cred că ar trebui să argumentăm foarte clar uh, posibilitățile de realocare a fondurilor. Un alt aspect asupra căruia aș dori să mă axez um, este următorul. Cel puțin în traducerea în limba engleză a acestui raport, uh, tonul este um, puțin uh, uh, atacator la adresa uh, Consiliului. Uh, poate ar trebui reformulate puțin lucrurile, deși sunt de acord uh, cu conținutul. Mă mulțumește abordarea. Uh, nu am nimic de obiectat la conținut, ci doar la formulare. Aș dori să evităm situația în care ne-am aflat și înainte de Crăciun, uh, și mă gândesc că toată lumea dorește să evite acest lucru. Eu vin dintr-un uh, stat uh, din nordul Europei, cum spunea și uh, domnul președinte, și tonul acestui raport nu va fi agreat în guvernul meu și în statul meu. Și cred că trebuie să convingem guvernul că avem dreptate atunci când solicităm mai mulți bani. Însă când tonul deja pune presiune asupra Consiliului, e clar că nu vom avansa în negocieri Până la urmă, e vorba de abordare mai mult decât de altceva. E important însă să subliniem nevoile pe care le avem. În ceea ce privește personalul, E bine, uh, spuneți în uh, raport un lucru care cred eu este adevărat. Atunci când vorbim despre titlul 5, ar trebui să uh, evităm să um, sporim alocările pentru personal. Eu cred că deja avem personal suficient în Uniunea Europeană și ar trebui să vedem ce putem face în viitor pentru a realoca personalul în diversele direcții, în loc să tot angajăm personal nou. N-am reușit până acum să um, realocăm personalul, ci am continuat să facem angajări. Și aici mă deranjează puțin formularea, însă pe ansamblu raportul este bun, ați făcut o treabă minunată și până la urmă bănuiesc că vom putea înainta niște amendamente constructive pentru a putea face față acestor provocări pe care le-am subliniat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, stimate coleg. Înțeleg că veți înainta amendamente, mai ales pentru a îndulci puțin prezentarea. Problema noastră în Uniunea Europeană este că Um, maniera în care ne exprimăm de la un stat la altul este diferită. Pentru anumite state lucrurile trebuie expuse într-o manieră brutală. Acest lucru nu este uh, valabil uh, în uh, Italia neapărat, dar mă gândesc la alte state. Însă, pe de altă parte, există și țări unde lucrurile trebuie spuse într-o manieră subtilă, amabilă, delicată, așa într-o manieră chineză sau japoneză, toată lumea este drăguță, toată lumea e politicoasă și așa mai departe. Dar le spunem până la urmă că sunt niște imbecili, nu? Deci trebuie găsită formularea adecvată. Uh, James Ellens, uh, care este un maestru al artei uh, diplomației, are cuvântul. Nu știu dacă așa stă lucrurile, domnule președinte. În această dimineață am observat că prietenii noștri din uh, jurul mesei, domnul Fernandez vorbește în uh, franceză, alții vorbesc în engleză. Eu cred că ar trebui să uh, continui uh, în uh, engleză, pentru că dacă continui să vorbesc franceză așa cum o fac, am putea să lipsim cu totul de interpret. Deci facem lucrurile puțin uh, altfel. Doream să spun trei lucruri, am trei comentarii. Uh, E adevărat că nu putem evita ca mediul din statele membre, din uh, statele noastre, presupune existența un buget de um, um, austeritate. Prin urmare, uh, o disciplină bugetară um, n-ar trebui neapărat să presupună austeritate. Uh, e clar că dacă formulăm lucrurile astfel, trebuie să subliniem și că nu Uh, neapărat aceasta este calea cea mai bună de uh, urmat, pentru că până la urmă e nevoie de austeritate. Primul meu comentariu se leagă de aliatul 21 din document. Aici uh, cred că, așa cum spunea și domnul uh, Haglund, trebuie să examinăm toate activitățile noastre pentru a vedea dacă nu cumva putem uh, să Uh, ne uh, onorăm toate angajamentele asumate. Și aici continuă în engleză, se spune că uh, Consiliul dorește să reducă bugetul angajamentelor pentru a scădea nivelul angajamentelor neonorate. Practic, dacă avem o execuție slabă în acest an, în 2011, ar trebui să Uh, reexaminăm uh, lucrurile în detaliu pentru 2012, pentru că trebuie să folosim fiecare bănuț pe care îl avem. În al doilea rând, uh, cât privește strategia Europa 2020, trebuie să înțelegem cu toții că acest proiect trebuie să urmeze calea cea mai bună. Însă, trebuie remarcat faptul că nu toate activitățile 2020 au nevoie de foarte mulți bani. Competitivitatea um, e un exemplu. Prin urmare, există anumite aspecte, chiar și în agenda digitală, care nu presupun uh, decât implicarea statelor membre, nu neapărat uh, și bani. Cât privește limbajul, aici mă alătur comentariilor domnului Haglund. Uh, mi se pare că la alineatul 5 comentariul este destul de puternic uh, și ni se spune că um, ar trebui să ne gândim că orice uh, uh, modalitate de regândire a bugetului ar putea să fie în detrimentul obiectivelor Uniunii Europene. Bine, cred că limbajul acesta este extrem de uh, puternic. Uh, nu trebuie să uh, spunem nici statelor membre ce să facă cu bugetul propriu, așadar uh, să fim atenți la astfel de lucruri. La un moment dat vom avea bugetul pe 2012 care ar putea să sublinieze ceea ce trebuie să facem noi în Europeană pentru a face progrese. Ni se uh, demonstrează de asemenea nouă și publicului că nu uh, uh, putem să cheltuim mai mulți bani, pentru că, sincer, în Marea Britanie nu imaginez că am putea să cheltuim mai mulți bani. Mulțumim, domnule Portaș, aveți cuvântul. Dânsul s-a acoperit de glorie în Comisia uh, Sure în dezbaterea cu comisarul Lewandowski. voi încerca să fiu puțin mai elegant, domnule președinte. Consider însă că putem fi cu toții de acord asupra unui uh, lucru. Dacă s-ar pune strict problema tonului limbii, atunci problema s-ar rezolva ușor, dar de data aceasta avem aici o altă chestiune. O problemă pe care a menționat-o și Francesca. Și anume că trebuie să încercăm să predăm o lecție cât se poate de severă. Bugetul european, se spune, ar trebui să fie utilizat pentru crearea de locuri de muncă și pentru a sprijini o strategie de creștere durabilă. E bine, pentru asta ar trebui să fie bugetul european și la fel, pentru asta ar trebui să existe bugetele naționale. Însă, scenariul cu care ne confruntăm acum este unul în care bugetul va genera creștere nulă. Probabil că nu vom avea niciun fel de creștere dacă ținem cont și de inflație. Așadar, putem să discutăm despre strategia Europa 2020, să vedem dacă aceasta mai valorează ceva, pentru că în opinia mea nu mai valorează niciun, nu mai valorează nimic. Este doar uh, o strategie prezentată foarte frumos pe, pe hârtie. Nu sunt de acord cu colega noastră Balzani la acest capitol, fiindcă eu consider că am putea să soluționăm problema profitând de sinergiile ce există uh, între bugetul european și bugetele naționale. Unica sinergie pe care o întrezăresc eu este pentru 2012 viitoarele bugete la nivel național uh, post-2012 vor uh, prezenta uh, sinergii doar în ceea ce privește cheltuielile, fiindcă altă sinergie nu va exista în afară de aceea de a reduce cheltuielile. Se vor face reduceri astfel încât investițiile publice vor scădea și ele. Prin urmare, sinergiile nu vor mai apărea. Sunt pentru ilustrarea priorităților negative, astfel încât să obținem cel mai bun buget european cu putință și să profităm cât mai mult de instrumentul de flexibilitate. La fel, sunt 100% uh, de acord cu cei care stipulează aceste lucruri și nici nu îmi fac iluzii. Nu îmi fac iluzii în legătură cu semestrul european. Acesta tocmai a început însă nu cred că va oferi o mai bună coordonare a politicilor. Pentru acest an are un singur scop și anume austeritate și iarăși austeritate. Poate că colegii mei nu sunt de acord cu mine, însă problema este că austeritatea nu creează locuri de muncă. Mulțumesc. Cert. Mais n'y a pas d'eau. Clar, Însă când nu avem apă, nu avem cu ce stropi. Aceasta este problema pe anul acesta. Isabel Duro. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnei uh, raportor. Uh, subscriem și noi efortului uh, sau ideilor și liniei adoptate, mai ales în ceea ce privește Europa 2020, necesitatea de a crea locuri de muncă și așa mai departe. Sunt de acord cu ce s-a spus, austeritatea este rigoarea care ne este impusă acum tuturor, însă în sine nu constituie un proiect uh, politic. Un proiect politic este unul care generează activități de ocupare, și uneori rigoarea este o parte a drumului, nu poate reprezenta în sine obiectivul bugetului nostru și în acest sens uh, uh, subscriu uh, liniei din raport. Aș dori însă să vă adresez o solicitare deosebită, având în vedere situația noastră deosebită. Nu vă gândiți oare că acest raport ar trebui să includă cel puțin câteva observații în legătură cu consecințele a ceea ce se întâmplă în lumea arabă astăzi? Și asta fără să intrăm într-un uh, buget care să detalieze pas cu pas, uh, linie cu linie, toate uh, orientările. Ar trebui să luăm în considerare ce se întâmplă în acest moment, pentru că are un impact deosebit și bugetul nostru merită acest lucru. Acest lucru s-ar putea regăsi chiar și în rezoluție. Mulțumesc. Mulțumim, Izabel. Dacă doriți să înaintați un amendament uh, scris, uh, mă gândesc că doamna raportor uh, ar fi foarte interesată de el. Domnul Ganfel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Carl Haglund este din nord, la fel și eu. În Finlanda, adesea, tonul este foarte franc în dezbaterea politică, însă poate este diferit atunci când discutăm despre relația cu Uniunea Europeană un subiect mai sensibil, având în vedere că Partidul Anti-European din Finlanda vede o evoluție fără precedent. Nu, voi, nu am reacționat ca și Carl Haglund, fiindcă am considerat că Francesca a adoptat mai degrabă un ton diplomatic în acest raport. Sunt totuși de acord cu Carl când discutăm despre faptul că nu trebuie să discutăm foarte mult despre limbaj și formulări, ci ar trebui mai bine să ne axăm pe substanță. În ceea ce privește așadar substanța, consider că este extrem de important să spunem următorul lucru. Așa cum a spus și doamna Durand, trebuie să adresăm toate provocările noi cu care se confruntă Uniunea Europeană. Pe lângă lucrurile relevate de Francesca referitor la crearea de locuri de muncă și la investiții discutăm despre diferitele titluri și linii bugetare și este foarte bine că Francesca a prezentat succint uh, și, con- uh, și concentrat ce se întâmplă. Fac așadar un apel la celelalte grupuri politice să nu depună amendamente pentru ca raportul să nu capete amploare și să nu sporească în titluri. Consider că trebuie să menținem principiile pentru care am luptat anul trecut grupul nostru va depune totuși un amendament sau două. Discutăm despre faptul că bugetul european trebuie să facă față celor două provocări din strategia 2020, eh, ocupare și investiții, dar și provocările menționate de doamna Dura. În acest sens, vom, eh, preda, vom depune niște amendamente, dar nu în ceea ce privește liniile bugetare individuale, ci niște chestiuni generale. Vă mulțumesc! An, uh, Mulțumim, Îmi permit să susțin această filozofie, dacă o pot numi așa, aceste orientări, așa cum uh, le-a gândit uh, doamna raportor și cum le-a subliniat colegul nostru. S-ar putea introduce aici o nuanță interesantă Uh, a suedezilor din Suedia sau a celor care gândesc ca suedezii în Finlanda. Prin urmare, subtilitatea noastră lingvistică va fi uh, rafinată de acest exercițiu căruia îi facem uh, față astăzi. Doamna Andreasen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, relua argumentele pe care le-am prezentat în momentul în care ne-am aflat uh, la negocierile bugetului pentru unsprezece în același stadiu în care ne aflăm acum pentru doisprezece Cred că Parlamentul European și Uniunea Europeană în general nu registrează un succes extraordinar când vine vorba despre exercițiul bugetar. Și cred că acest lucru este demonstrat de numărul de transferuri pe care trebuie să le aprobăm în fiecare an. La fel, trebuie să analizăm și uh, sumele necheltuite la finele fiecărui an pentru a ne da seama despre ce vorbim. Cred că trebuie să depunem eforturi mai mari pentru a eficientiza uh, exercițiul bugetar. Și nu văd niciun loc pentru creștere în acest context. Mai degrabă văd loc pentru descreștere bugetară în termeni reali. În al doilea rând doresc să menționez faptul că strategia ieșirii din criză nu este redată uh, de strategia 2020. Această strategie de ieșire din criză ar trebui să existe deja. Poate ar fi trebuit să fie strategia de la Lisabona. Uh, doamna Bazan, în textul său, face trimitere la strategia Europa 2020. Însă, în opinia mea, Uh, solicitarea de noi fonduri nu este credibilizată astfel și cred că ar trebui să reflectăm puțin la acest subiect. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă! Francesca, uh, doresc să intervii în legătură cu acest schimb de opinii? Ringrazio tutti per gli interventi. Mi sembra... Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții. Cred că cu toți împărtășim ideea axării pe marile probleme și aceea discutării despre strategia Europa 2020. Prioritățile sectoriale vor presupune o muncă în echipă, muncă pe care o vom întreprinde împreună cu comisiile specializate. În mod evident, ne aflăm acum într-un moment crucial – Uh, acela al definirii liniilor bugetare și a liniilor directoare. Vor urma perioade mai sensibile când vom discuta concret despre cifre și despre sume și atunci uh, va trebui să ne formulăm uh, prioritățile. În ceea ce vește prioritățile negative, acestea au fost menționate de mai multe ori. Unii ar putea spune că nu avem priorități negative, fiindcă bugetul a fost deja tratat ca atare. Fac însă un apel la colegi. Aceștia ar trebui să vină cu exemple concrete pentru ceea ce consideră ei că ar trebui să fie priorități negative. Astfel vom putea fi mai bine pregătiți pentru reuniunile cu comisiile specializate pentru ca la final să uh, formulăm acest uh, să formulăm bugetul într-o manieră mult mai inteligibilă până în aprilie, fiindcă în aprilie avem rezoluția uh, pentru uh, primul proiect de buget. Vom discuta până în, la începutul lui mai și apoi cu celelalte comisii vom uh, ajunge să discutăm despre cifre. Cel mai probabil anul acesta vom primi o propunere de la Comisie puțin diferită față de cea pe care ne-am așteptat să o primim, dat fiind programul financiar. Mulțumesc, Francesca. Vă reamintesc faptul că în legătură cu acest raport am decis la reuniunea de pe 7 uh, mm, februarie că, având în vedere uh, termenul limită, nu vom putea respecta termenul obișnuit pentru traducere. Așadar, amendamentele trebuie înaintate înainte de data de 8 uh, martie la amiază în limba engleză ceea ce uh, uneori uh, presupune o problemă atunci când vine vorba despre limba suedeză. Vă mulțumesc! nu vom analiza în acest moment punctul 5, care este echivalentul pentru bugetul Parlamentului, având în vedere ceea ce s-a spus anterior de către domnul Fernandez, ci vom uh, reveni uh, puțin mai târziu la acest uh, punct. Vă propun să trecem la punctul 20. Raportor este Helga și ea ne va prezenta în această dimineață mai uh, multe uh, alocări, uh, însă vă propun să analizăm doar viramentele în favoarea Serviciului European de Acțiune Externă, pentru care domnul Patrick Chine, directorul Serviciului Financiar al Serviciului European de Acțiune Externă, este prezent în sală. Având în vedere faptul că domnul Haglund își va prezenta imediat după aceea punctul său, vă propun să analizăm doar uh, viramentele pentru Serviciul European de Acțiune Externă, apoi votăm și după aceea analizăm uh, punctul domnului Haglund, uh, astfel încât să aranjăm programul fiecărui coleg. Helga, ne poți prezenta acest alocări pentru Serviciul European de Acțiune Externă? Mulțumesc, Alain a fost uh, propus un transfer pentru securitate și alte cheltuieli uh, legate de cooperarea interinstituțională pentru 1,6 miliarde de euro. Instituția cere ca anumite noi cheltuieli pentru uh, construirea noi clădiri a sediului acesteia. Trebuie să existe un acord între această instituție, între serviciul de plăți, oficiul pentru infrastructură și clădiri. Pentru a vă oferi imagine de ansamblu cu privire la poziția mea, voi face câteva remarci doresc să exprim îndoiala cu privire la Următoarea chestiune, comisia, personalul comisiei ar trebui uh, să fie plătit de către Serviciul de Acțiune Externă European. Nu ar fi mai corect ca aceste persoane să fie plătite de, din co bugetul comisiei. Alți membri ar dori probabil să primească mai multe informații cu privire la plățile din acest serviciu. Aș dori să văd care sunt părerile colegilor mei cu, acest cu privire la această chestiune înainte de a face o recomandare în acest sens. Mulțumesc, nu sunt solicitări de intervenție din partea colegilor. Prin urmare, eventual domnul Ceal ar putea să răspundă direct la această întrebare a doamnei raportor. Domnule director, aveți cuvântul. Um, and, uh... Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să spun în primul rând faptul că sunt destul de nou în acest domeniu al managementului serviciul, bugetului și este o mare șansă pentru noi să vedem cum funcționează această comisie. Acest transfer, după cum a spus raportorul, are scopul de a ne permite să plătim anumite servicii care ne sunt furnizate de diferite departamente ale comisiei pentru a susține chestiunea administrativă a personalului. Personalul care s-a alăturat Serviciul European de Acțiune Externă și secretariatului era inițial plătit și se plăteau asigurările de sănătate și așa mai departe de către Consiliu. Asta Acum am cerut comisii să asigure aceste cheltuieli, prin urmare trebuie să rambursăm comisia. Este vorba de o nouă relație interinstituțională și scopul este tocmai acela de a evita ca SAE să aibă servicii administrative suplimentare excesive. Putem apela la instituțiile existente pentru a face economii importante. Actualmente, scopul este să ne asigurăm că avem o linie corespunzătoare pentru cooperarea inter instituțională și astfel avem fondurile necesare pentru a acoperi cheltuielile legate de întregul personal din cadrul SAE. Propunem să luăm bani dintr-o linie bugetară pentru construirea clădirii SAE pentru că nu ne așteptăm să avem nevoie de întreaga sumă pentru noua clădire, având în vedere că nu ne vom uh, muta înainte de sfârșitul anului. Dacă ne uităm la starea lucrurilor astăzi, vedem că există un anumit surplus de fonduri și ne putem astfel asigura că angajamentele pe care ni le-am luat față de alte instituții, mai ales față de comisie, sunt uh, respectate și că serviciul de acțiune externă este eficient. Acțiunile inițiale pe care Comisia a fost de acord să le uh, facă vor susține activitatea secretariatului și a CIA. Mulțumesc. Uh, vreau să văd dacă am înțeles uh, bine. Acest gen de transfer este unul de care aveți nevoie pentru că este primul an de funcționare a serviciului, așadar există un transfer de credite care trebuie făcut între Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile inițiale ale personalului, mai ales Comisia Europeană. Și mă gândesc că de anul viitor nu veți mai avea nevoie de acest gen de relație contabilă între SEAE și comisie. Deci e o singură ocazie, nu? Sunt sigur că în cadrul acestei prime etape, acest gen de transfer este posibil să fie mai necesar, mai ales având în vedere că acordul privind serviciile cu Comisia și cu Secretariatul Consiliului vor fi finalizate mai încolo, spre sfârșitul anului. Uh, când structura generală a bugetului va fi deja hotărâtă. Atunci când vom discuta bugetul pe anii viitori, pentru anii viitori, cred că va trebui să fim mai preciși în ceea ce privește aceste cheltuieli și diferite capitole. Je vous remercie, monsieur Portage. Mulțumesc, domnul Portaș, are cuvântul. Eh, Sr. Presidente, eu gostava de Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb dacă uh, cele șase transferuri sunt luate în discuție la acest punct, fiindcă este prevăzut un transfer și aș vrea să mă exprim puțin asupra acestora. Este vorba despre 150.000 de euro pe lună pentru uh, eurodeputați în ceea ce privește serviciile pentru asistență. 1500 de euro, mă scuzați. Uh, vom face acest lucru astăzi sau vom face mai apoi? Uh, întreb doar, fiindcă nu știu când vom discuta despre aceste sume prevăzute. Nu mai sunt alte solicitări de intervenție. Doamnă raportor, care este recomandarea dumneavoastră? Având în vedere interesul general de a um, pune la punct noul serviciu, eu recomand uh, să fim pentru acest transfer. Vă mulțumesc. Așadar, supun la vot acest uh, transfer și doar acest uh, transfer. Mai târziu vom analiza celelalte transferuri ale doamnei raportor. Cine este pentru acest transfer? Vă mulțumesc. Cine se opune? Un vot contra, abțineri nu sunt. Prin urmare, se adoptă cu o mare majoritate. Vă mulțumesc. Putem acum uh, trece la uh, cele două rapoarte pe care ni le va prezenta foarte pe scurt colegul nostru Haglund, înlocuindu-l pe uh, domnul Jensen, care nu este alături de noi uh, astăzi. Și uh, Primul raport este cel care vizează viitorul uh, bugetului european uh, uh, pentru ajutorul oferit statelor în curs de dezvoltare. Aveți cuvântul, domnule Haglund. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că sunteți flexibil cu acest program. Știți că este un aviz al doamnei Jensen, care din păcate nu poate fi astăzi aici alături de noi. A emis un aviz foarte interesant și ține curt, cu, uh, cont, mă scuzați, de criticile aduse politicilor de dezvoltare. Se analizează în special uh, ideile exprimate de Curtea de Auditori. A existat un, un raport foarte critic și doamna Jensen a preluat multe idei utile. De asemenea, a încercat să sublinieze faptul că nu putem să avem o abordare unică uh, ce să uh, fie aplicate tuturor. Și a dorit să sublinieze acest lucru. De asemenea, subliniază că avem nevoie de un cadru optim pentru gestionarea riscului care trebuie să fie dezvoltat uh, și implementat ulterior. Subliniază de asemenea faptul că ar trebui ca percepția publicului să fie stimulată atât în țările uh, donatoare cât și în țările partenere pentru a vedea ce anume s-a făcut cu acest instrument și care sunt uh, măsurile pentru a sensibiliza opinia publică uh, în acest sens. De asemenea, s-a discutat despre Fondul European de Dezvoltare. Uh, nu este un subiect nou, dar este unul reluat în acest raport într-un mod cât se poate de echilibrat, ținând cont, despre, ținând cont de datele istorice și instituționale care redau ceea ce se întâmplă astăzi cu Fondul European de Dezvoltare. Sublinează de asemenea faptul că ar trebui să fie sporită coordonarea în ceea ce privește uh, reportarea uh, bugetului către terțe state pentru a evita uh, interfețele politice la acest capitol. Sublinează de asemenea faptul că ar trebui să vedem cum anume putem să ne aliniem cerințele la aceste țări, fiindcă anumite state în continuare uh, Uh, țin cont uh, de cerințele impuse de diferite state membre europene. Iată care sunt opiniile și doleanțele doamnei Jensen. Am promis să fiu succint, așa că mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc. Je vous remercie. C'est donc effectivement... Vă mulțumesc. Practic, vom pregăti un răspuns al Parlamentului la această carte verde a Comisiei uh, Europene. În nume personal, remarc faptul că evenimentele uh, care se petrec acum uh, în sudul Mediteranei ar trebui să ne facă să aprofundăm problema condiționalității politice a ajutorului. Așa mi se pare că stau lucrurile. Uh, Grand Ferm a solicitat să intervină. I have some, uh, to this. I mean... Aș dori să fac câteva comentarii în legătură cu acest lucru. Suntem în principiu de acord cu doamna Jensen, adică suntem de acord uh, cu faptul că principalele direcții ale avizului său sunt bune. Dar am dorit câteva amendamente. În primul rând, considerăm că ar trebui accentuat mai mult faptul că sprijinul bugetar este un instrument important care ar trebui să aibă o pondere mai mare în politica de dezvoltare decât are astăzi. Și aceasta din motive foarte importante este un instrument nebirocratic dacă avem mijloacele de evaluare potrivite și care poate funcționa foarte bine în ceea ce privește îmbunătățirea capacității democratice. În al doilea rând, considerăm că ar trebui să fim și mai exacti atunci când definim indicatorii care permit o evaluare bună a acestui sprijin acordat țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să fie clar definit, să fie modern fiecare dintre acești indicatori pentru a rezolva toate problemele legate de acest sprijin. În al treilea rând, doamna Jensen menționează necesitatea de a implica societățile civile democratice. Cred că și aici e nevoie să fim mai exacti. Pentru ca această procedură să fie cu adevărat transparentă, trebuie să introducem o implicare sistematică a guvernelor și societăților civile în dialogul politic cu privire la aceste instrumente. În sfârșit, credem că este important să sporim colaborarea în sânul Uniunii Europene. Adevărata putere a Uniunii Europene este faptul că ea, ca entitate, are mai multă pondere decât uh, statele membre individuale și acest lucru contează și pentru țările destinatare ale sprijinului. Prin urmare, putem să accentuăm mai mult coordonarea cu privire la folosirea acestui instrument de către statele membre. Astfel, vom putea obține mai multe rezultate pozitive din uh, acest buget de sprijin. În mare, prin urmare, suntem de acord cu avizul doamnei Jensen. Mulțumesc. Uh, Sidonia. Mulțumesc, uh, Goran. Sidonia, portatorul uh, uh, de cuvânt al domnului Korkovski, care este uh, raportor din umbră în legătură cu acest uh, subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o scrisoare din partea domnului Kozlovski pe care o voi citi în acest moment, pentru că în grupul nostru, PPE, el este responsabil pentru acest aviz. Aceasta este scrisoarea. Domnule președinte, dragi colegi, uh, Uh, eurodeputați. Îmi pare rău că în acest moment uh, mă aflu la Zagreb, la o reuniune a biroului uh, PPE și că nu pot să fiu alături de dumneavoastră pentru a discuta viitorul sprijinului bugetar oferit către statele în curs de dezvoltare. La începutul acestei scrisori aș dori să o felicit pe uh, doamna raportor pentru avizul său. Mi se pare că acest aviz este foarte important și uh, este bine gândit. E foarte important din perspectiva Comisiei pentru Buget. Cred că problema bugetarizării Fondului European de Dezvoltare este foarte importantă. Acest fond se află în afara uh, Uniunii Europene, este dincolo de controlul și influența Parlamentului European uh, și asta uh, în detrimentul transparenței politicilor de dezvoltare. Cred așadar că ar trebui să facem tot posibilul pentru că acest fond să devină parte integrantă a bugetului Uniunii Europene. În ceea ce privește amendamentele, aș dori să spun că vor exista amendamente care vor completa textul și nu vor avea un impact major asupra sugestiilor uh, doamnei raportor. Credem că uh, productivitatea acestui uh, fond este foarte importantă pentru că adesea um, asistența bugetară, ajutorul bugetar reprezintă o parte importantă a bugetului unei țări în curs de dezvoltare. Prin mare, consider că aceste state în curs de dezvoltare ar trebui să își elaboreze planurile și strategiile ținând cont de ajutorul de dezvoltare oferit de Uniunea Europeană. Cred că acest sprijin bugetar pe care îl oferim ar trebui să aibă o natură multianuală. Mai consider de asemenea că statele membre ale Uniunii Europene și Comisia Europeană ar trebui să bine activitatea și să uh, divizeze uh, munca, să stabilească sarcini. Uh, acest lucru se întâmplă și la nivelul OCD-ului și uh, grupului de experți în ceea ce privește alocarea banilor. O lipsă de consecvență a anumitor măsuri uh, ar putea presupune că uh, Uh, vor exista probleme, precum cele menționate de doamna Iense în raportul său. Ajutorul bugetar uh, este atât de important încât ar trebui să uh, subliniem aspectele pe care le-am menționat anterior în scrisoarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez și faptul că trebuie să învățăm din greșelile din trecut, și um, știm că în legătură cu acest sprijin uh, au existat uh, fenomene precum uh, subvenționarea elitei corupte și astfel banii nu ajungeau la cei care aveau cea mai mare nevoie de sprijin, precum femeile, dar nu doar femeile. Prin urmare, aș dori să mă alătur lui Goran spunând că trebuie să stabilim clar cum am putea avea o abordare mai sistematică, adică să ne învățăm lecțiile. Trebuie să vedem cum am putea să ne asigurăm printr-un sistem clar de indicatori uh, că vom putea implica societatea civilă, ONG-urile, parlamentele și nu ne vom axa doar pe uh, subvenționarea elitelor uh, și a tuturor problemelor. Prin asta nu spun că elitele în toate cazurile au o comportare greșită, însă trebuie să vedem cum am putea să fim mai eficienți și mai de ajutor. Așadar, vom înainta amendamente în această direcție. Și acum un ultim comentariu de natură politică. Uniunea Europeană este forțată să regândească politica vis-a-vis -vis de statele autoritare. Ehm, și mă gândesc aici la Libia, Tunisia, Egiptul și așa mai departe. În acest raport, eh, așadar, ar trebui să vizăm și un impact eh, politic. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Port, aș dori să adăugați ceva? Eh, quero dizer que subscrevo inteiramente o que foi dito, quer pelo colega Goran Form. Aș dori să spun doar faptul că sunt de acord cu ce a spus domnul Firm și cu ce a spus doamna Trüpper. Cred că nu mai trebuie adăugat nimic, dar aș dori totuși să semnalez o chestiune. Răspunsul flexibil din partea structurilor Uniunii Europene în țările terțe Vreau să vă dau un exemplu ca să înțelegeți despre ce vorbesc. În Egipt, în prezent, în momentul acesta chiar, există o delegație a Comisiei care furnizează finanțare ONG-urilor din Egipt, ONG-uri fondate de regimul precedent și conduse de uh, soția domnului Mubarak. Crearea de noi ONG-uri, unele dintre ele acționând clandestin în trecut, nu, primește finanț- nu primesc finanțare. Prin urmare, înseamnă că răspundem la noile evenimente foarte încet. Euh, cher ami. Mulțumesc. După cum au spus mai multe persoane, cred că trebuie să ținem cont de uh, scrisoarea legată de această relație cu uh, țările terțe, având în vedere situația din uh, nordul Africii să vedem ce facem atunci când guvernul dintr-o țară nu este democratic, lucru care se întâmplă frecvent în țările în curs de dezvoltare. Se pare că, până la urmă, e același lucru. Autoritățile, în mod direct sau indirect, redirecționează ajutorul. Aceasta se întâmplă în cazul în care este o dictatură. Trebuie să avem grijă ca ajutorul să ajungă la populație, și uh, să vedem ce facem atunci când poporul susține dictaturile. O să vedem uh, exact ce vom hotărâ când vom avea acest raport. Trebuie pregătite noi moduri de a aborda lucrurile. Doresc să mulțumesc colegei noastre pentru uh, că a făcut acest raport și calendar Amendamentele trebuie depuse până pe 15 martie la prânz. În a, pe 1 aprilie va urma adoptarea ă, va fi o nouă etapă, iar în iunie va urma adoptarea rezoluției. Iată în ce etapă suntem acum. Între timp, domnul Petering ni s-a alăturat, îi doresc bun venit și mulțumesc pentru că a venit. Ne vom ocupa de chestiunea lui la ora 10.30. Prin urmare, mai avem 15 minute. Doamn, uh, doamnă Haglund, puteți să ne prezentați punctul 12 de pe ordinea de zi într-un sfert de oră? Este vorba despre această revizuire la mijlocul perioadei a celui de-al șaptelea program cadru pentru cercetare. În acest mod vom putea să ne respectăm misiunea față de domnul Petering Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vorbim despre un aviz cu privire la evaluarea FB7 și uh, despre o chestiune legată de revizuirea bugetară. Voi putea fi foarte succint. Nu este un document lung, având în vedere constrângerile existente. Este vorba despre o chestiune importantă, la fel de importantă ca cea prezentată de doamna Balsani. Trebuie să vedem cum pot fi aliniate politicile noastre pe termen mai scurt cu strategia Europa 2020. Trebuie să vedem ce anume se poate face. Și aceasta este responsabilitatea uh, Comisiei INTRE, care are un rol important. Iată cu ce aș dori să încep să subliniez că acest uh, aviz vrea să asigure alinierea între PC7 și strategia Europa 2020. Să vedem ce învățăminte putem trage din PC7 legat de Uh, cercetare și de viitorul cercetării. Trebuie să folosim învățămintele trase din PC7 pentru strategia de viitor, să vedem ce putem face ca pe viitor să fim mai eficienți. Cred că nu putem sublinia destul cât de important este acest lucru. Această revizuire intermediară a identificat destul de multe defecte legate de aplicarea actualului program cadru. Comisia trebuie să ia foarte în serios aceste remarci. sublinez acest lucru. Trebuie să avem o implementare mai eficientă a programului cadru pentru ne ating, a ne atinge obiectivele stabilite. Aș dori de asemenea să spun um, câteva cuvinte și despre chestiunea distribuirii riscului. Am văzut că ar trebui să avem acces la acest instrument de distribuire a riscului și în ceea ce privește finanțarea cercetării. Încă această chestiune este în lucru. Un alt lucru pe care am dorit să-l subliniem este posibilitatea de a sprijini IMM-urile pentru a se implica în cercetare într-un mod pozitiv, pentru a crea noi locuri de muncă. Aș dori să subliniez faptul că dacă ne uităm la infrastructura cercetării în ziua de astăzi, uh, putem vedea moduri în care și, a, și cercetarea privată poate fi susținută. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este faptul că am fost destul de prudenți în ceea ce privește politica de cercetare și mai ales finanțarea cercetării cu risc mare. Dar aceasta obține unor rezultate foarte importante. Știm că cercetarea nu oferă întotdeauna rezultatele așteptate, dar trebuie să reținem că uneori rezultatele obținute sunt foarte importante. Aș mai dori să spun un lucru și cu asta închei, cred că, domnule președinte, și apoi îi vor să pe colegii mei să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Alors, de parole. Je demande... Am două solicitări de intervenție. Doresc uh, ca oratorii noștri să uh, fie succinți. Domnul Vogel are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Știu că vreți să facem progrese, prin urmare aș dori să-i mulțumesc pe scurt domnule Harlem, pentru raport și pentru sugestiile înaintate și să fac uh, câteva comentarii. Unul se leagă de programul cadru 8. Am vorbit aici despre programul cadru 7, dar deja Comisia a lansat procesul de consultare pentru programul cadru 8 și e important ca orice nouă revizuire pe baza lui F pe, a, a cadrului, programului cadru 7, se presupune că noi vom putea să ne învățăm lecțiile. În ceea ce privește uh, alocările, uh, e bine, uh, instituțiile din Regatul Unit ar dori să știe uh, cum se petrec uh, lucrurile. Uh, apoi, în ceea ce privește simplificarea, domnul Haglund a subliniat acest aspect în raportul său, e clar că trebuie simplificată procedura de uh, solicitare uh, Uh, în cadrul acestui uh, uh, proces. Perioada de solicitare este scurtă și se spune adesea că ea nu permite dezvoltarea de proiecte. Adesea solicitanții au probleme în a găsi parteneri în Europeană și Poate că ar trebui să lucrăm puțin aici pentru a ajuta uh, și a stimula proiectele transfrontaliere. Un alt aspect important în acest raport este cel care creează legătura uh, cu industria și cu uh, IMM-urile. În Danemarca este important ca aceste aspecte să se regăsească și în produse și în locuri de muncă. Așadar, integrăm aici industria și IMM-urile, dar până la urmă trebuie să vedem care sunt beneficiile asupra produselor și locurilor de muncă. Acestea sunt comentariile pe care le aveam. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumim, uh, James, uh, ai cuvântul. Mulțumesc. Îmi cer scuze că nu am uh, fost prezent aici la început când domnul Hagland prezenta lucrurile, dar am înțeles că la alineatul 6 se vorbește despre simplificare. Am menționat acest aspect și în comisia SURE, adică există un website cu 30.000 de experți care refuză să mai uh, coopereze pentru că au fost uh, uh extrem uh, de uh, prost tratați. Uh, am discutat acest lucru și în circunscripția mea. În raportul Cavallo s-a mai spus și că simplificarea mai trebuie susținută. Dar poate ar trebui să introducem aici o teză um, care să spună că ar putea să uh, grăbim procesul de soluționare a litigiilor și asta cât se poate de repede, pentru că aici uh, avem uh, practic o moștenire a trecutului. Sunt mii de experți care nu mai vor să facă parte din aceste proiecte. Prin urmare, trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să încurajăm alți experți să ia parte la programele din programul cadru 8. Mulțumesc. Mulțumim, James. Aș dori să adaug și eu ceva. Cum spunea și raportorul, acest subiect este extraordinar de important uh, pentru reușita strategiei Europa 2020, pentru pregătirea programului uh, cadru de cercetare viitor și așa mai departe. Trebuie să începem uh, prin a face bilanțul modului de funcționare al programului cadru actual. Acum vă fac o mărturisire și probabil voi înainta și un amendament și vă spun că în cazul Franței, o mică parte a proiectelor de cercetare uh, europene presupun existența unor centre de uh, cercetare industriale, publice sau private uh, franțuzești. Lucrurile funcționează destul de bine. Avem un buget național care este de 4-5 ori mai mare și acest lucru se valabil și pentru alte state europene. Și constat că în folosirea bugetului, euro... bugetului național francez de cercetare există niște elemente arhaice, organismele um, private și publice nu lucrează bine între ele și nici cu instituțiile statului. Prin cadrul european de cercetare uh, s-au făcut eforturi pentru a pune la punct o rețea prin care să ne asigurăm că uh, cercetătorii um, și experții pot lucra împreună. prin programul cadru de cercetare, uh, am reușit să corectăm anumite defecte uh, și acum uh, ar trebui să facem totul să funcționeze Uh, și în programele de cercetare naționale. Acesta este uh, sprijinul uh, raportului doamn- spiritul raportului doamnei Balzani și prin efortul Comisiei Sure ar trebui să vedem cum am putea folosi bugetul european și exemplul programelor comunitare pentru a face astfel încât statele membre să reușească să se inspire, să lucreze împreună într-un cadrul interguvernamental până la urmă, așadar să aplice ceea ce a reușit uh, la nivel comunitar și la nivel național. Vă mulțumesc, domnule raportor. Uh, doriți să conchideți uh, discuția foarte pe scurt? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru comentarii. Aș dori să spun că va mai exista un aviz în legătură cu programul cadru 8 foarte curând. Domnul Boghe va face un raport în acest sens și vom reveni la acest subiect destul de repede. Mulțumesc. Foarte bine atunci. Mulțumim. Vă reamintesc că termenul de înaintare a amendamentelor este 16 martie, ora 13. Votul în Comisia pentru Buget, avizul nostru așadar pe 31 martie și uh, în Comisia ITRE, sesizată pe fond uh, și ea, va vota probabil uh, pe 12-13 aprilie. Uh, și votul în plenară, um, evident, mai trebuie confirmată să se prevăzut pentru luna mai. Și ajungem așadar la ora prevăzută pentru examinarea punctului 6, așadar schimb de uh, opinii cu vicepreședintele Martinez Martinez, pe care îl salut, uh, și schimb de opinii și cu uh, domnul președinte uh, Petering, pe care mă bucur să-l uh, revăd. Am fost uh, onorat să primim uh, acum câteva săptămâni la Palatul Elize pe uh, Hans-Gert Petering, care a primit uh, o altă distinție de uh, comandant al regiunii de uh, onoare din partea Republicii franceze. Și asta pentru serviciile eminente pe care Hans Gert uh, le-a uh, adus uh, uh Uniunii Europene și mai ales reconcilierii franco-germane. Uh, îi mulțumesc și lui uh, domnului uh, Roman care face parte din această uh, echipă uh, a proiectului pentru Casa de Istorie uh, Europeană au uh, fost puse uh, documente la dispoziția uh, membrilor comisiei. Și mă gândesc acum dacă nu cumva doamna Trupel dorește să ia cuvântul la acest moment. Um, ideea mea ar fi mai întâi să lăsăm cuvântul oaspeților noștri, după aceea să intervenim noi. Și uh, acum vreau să vă spun că eu am o fotografie foarte, foarte frumoasă aici, mai multe chiar. Acum vă sunt distribuite și dumneavoastră pentru că nu avem un ecran în sală. Și acesta fiind spuse, dau cuvântul lui Hans uh, Gert. Domnule președinte, stimați colegi. Este o bucurie să pot fi astăzi în rândul dumneavoastră. În uh, iulie împlinesc 32 de ani de când sunt membru în Parlamentul European din 1970, dar n-am avut niciodată bucuria și onoarea de a lua cuvântul în uh, cadrul acestei comisii parlamentare și de fiecare dată când are loc uh, un astfel de eveniment, de a lua cuvântul pentru prima dată într-o comisie parlamentară, mă bucur. Mulțumesc și pentru felicitările președintelui noastră, Alain Lamassur, cu referire la evenimentul de la Elisee subliniez încă un lucru. Când am intrat în încăpere se discuta despre statele arabe. Mâine voi călători pentru trei zile la Egipt, în Cairo, pentru a sprijini acolo mișcarea democratică. De ce subliniez acest uh, lucru? Pentru că, de fapt, astfel ajungem la subiectul pe care îl tratăm astăzi, și anume Casa Istoriei Europene. Dragi colegi, dragi colegi, discutăm mult despre economie, despre finanțe la nivel european, însă părerea mea este că adesea esențialul și esența uh, unificării noastre se pierde la nivel european. Avem 500 de cetățeni, 500 de milioane de cetățeni europeni care, iată, s-au unit pe principiul valorilor comune. Și acest lucru este prea puțin cunoscut acum, mai ales tinerilor. Prea puțin știu aceștia că Uniunea Europeană nu înseamnă doar finanțe, politică agricolă, comună, economie și așa mai departe, ci valori comune, valori care ne leagă demnitatea umană, democrația, drepturile omului, pacea și statul de drept. Cu Casa Istoriei Europene dorim să transmitem tocmai aceste lucruri, să le transmitem în special tinerilor. Am uh, solicitat uh, în discursul meu din februarie 2007, pe atunci președinte al Parlamentului European, să avem o astfel de casă a istoriei europene. A existat un uh, consiliu de experți care a creat conceptul Casei Istoriei Europene. Toate documentele aferente v-au fost puse la dispoziție. Uh, nouă ne pasă foarte mult de acest proiect și aici mă refer și la faptul că domnul Martinez, Martinez, domnul vicepreședinte, este alături de noi, conlucrăm îndeaproape pe acest proiect împreună cu alții implicați. Așadar, revenind la Consiliul de Experți, acesta s-a întrunit și a oferit anumite concluzii, uh, stipulându-se la final că se dorește ca cunoașterea, cunoștințele Uh, despre Europa să fie îmbunătățite în rândul tinerilor, astfel încât uh, aceștia să poată contribui la proiectul european în prezent și în viitor. În Casa Istoriei Europene, uh, nucleul trebuie să fie redate istoria secolului 20 cu tragediile acestuia, cu sistemele totalitare, cu războaiele sale. Și apoi trebuie să oferim și răspunsul la ceea ce ne-a învățat istoria, și anume reunificarea continentului, crearea Uniunii Europene. am uh, luat uh, mai multe decizii la nivelul Parlamentului European. De 9 ori Parlamentul European a uh, luat o decizie privind acest proiect. S-a creat un curatoriu condus de președintele Miguel Angel Martinez Martinez, în cadrul căruia toate grupurile politice ale Parlamentului European sunt reprezentate. Gernar Onesta reprezintă Partidul Verzilor, domnul Wojciech Roskovski, grupul ECR, doamna vicepreședinte Diana Wallis, liberalii, uh, și Francis Woods, uh, stânga și domnul Alain Lamassur uh, de asemenea reprezintă PPE. Avem și un consiliu consultativ condus de Simiec Borgei, un onorabil cercetător istoric polonez uh, Uh, de asemenea, acest uh, Consiliu Consultativ uh, este compus din experți de renume europeni. Vrem, pe cât posibil, să oferim răspunsuri în Casa Istoriei Europene. Dar să nu așteptați răspunsuri, răspunsuri pentru perioada, să zicem, 2018-2020. Vom fi limitați în posibilitățile noastre. Vrem ca înainte de a prezenta opiniei publice acest proiect, să tratăm totul la nivelul Parlamentului European. Domnul Buzek uh, deocamdată a, uh, a spus că va oferi cele 2,5 milioane de euro de care avem nevoie pentru implementarea proiectului, dar sub o anumită rezervă. 26 de arhitecți s-au înscris pentru licitația clădirii Casei Istoriei Europene, 12 au fost uh, apoi uh, aleși pentru a prezenta propuneri și la final au rămas doar două propuneri. Alaltăieri un, s-a întrunit un for parlamentar reprezentat din funcționari uh, parlamentari pentru a lua o decizie Uh, privind arhitectul ce va obține proiectul. Este biroul arhitectural Che Imore, uh, care a acționat și la Paris. Avem și o echipă de colaboratori care se ocupă de chestiunile științifice ale proiectului. Doamna Ghetaia Voc Vangal este alături de noi. Uh, nu este îmbrăcată chiar în roșu, dar poate fi ușor identificată mulțumită rochie pe care o poartă. Domnia sa este din Slovenia, este directoarea și împreună cu echipa sa participă la proiect. Dragi colegi, mă voi referi acum la ceea ce vă interesează pe noastră în calitate de entitate bugetară, costurile. Până acum am ținut cont de o bază foarte solidă și putem să vă comunicăm următoarele. Avem nevoie de 31 de milioane de euro pentru renovarea, reconstruirea și extinderea clădirii Eastman. Extinderea este aspectul cel mai important. Cunoașteți clădirea, este în parcul Leopold și acolo se află un spațiu deschis în spatele clădirii în sine. Ei bine, acel spațiu va trebui reconstruit în momentul în care vom avea toate aprobările. Ați primit uh, schema. Vom avea nevoie de 21,4 milioane pentru uh, crearea expoziției pe termen lung și pentru amenajarea interioară. Așadar, 21,4 milioane de euro pentru a structura clădirea astfel încât aceasta să capete aspectul unui muzeu. Apoi avem nevoie de 3 milioane de euro pentru obținerea de artefacte ce vor fi expuse. Mai sunt și alte estimări ale costurilor pentru funcționarea în sine a casei istoriei europene. Estimăm 6,7 milioane pentru costurile de întreținere. Discutăm aici despre uh, recondiționarea expoziției, despre împrumutarea de obiecte, despre organizarea de expoziții și așa mai departe, încălzire, uh, servicii menajere, etc. Uh, servicii de securitate, servicii uh, la punctele de informare și așa mai departe. Deci toate aceste servicii sunt uh, cuprinse. Apoi vom avea nevoie de 18 colaboratori la nivel administrativ și 18, colabora- 18 asistenți pentru colaboratori. Este vorba despre uh, colaboratori cu contracte temporare. În momentul în care vor fi luate deciziile principale atunci, și în momentul în care se va da curs rezervei, atunci preștinția Parlamentului va lua notă de ceea ce se întâmplă. Am înțeles că va avea loc o notificare în termeni specifici. Din păcate nu sunt atât de bun între ale termenilor specifici. Așadar, Casa Istoriei Europene trebuie să utilizeze mijloace multiple de informare, mijloace uh, audiovizuale pentru a transmite informațiile opiniei publice. Vom avea o expoziție pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Vom avea însă și o expoziție temporară, fiindcă cea menționată anterior a fost una pe termen lung. Aceasta de-a doua este pe 800 de metri pătrați. Astfel vom uh, crea o rețea uh, reprezentând diferite muzee naționale, astfel încât uh, perspectiva europeană să parvină și nivelului național în alte muzee. pentru că nu vreau să depășesc timpul alocat de 10 minute, aș dori la final să menționez faptul că Casa Istoriei Europene trebuie privită ca parte a unei strategii moderne a Parlamentului European pentru vizitatori. Așadar, vizitatorul este în centrul preocupării noastre. Centrul de informare este un alt aspect extrem de important. Și nu trebuie să existe nicio contradicție între Centrul de Informare și Casa Istoriei Europene. Centrul de informare al Parlamentului trebuie să fie cel care să prezinte instituțiile europene modul de funcționare al Parlamentului European, iar Casa Istoriei Europene tratează strict istoria și explică cum s-a ajuns în prezent și ce drum dorim să urmăm pe mai departe. Așadar, Vizitatorii care vin la Parlament uh, pot să viziteze centrul de informare, pot să viziteze plenara și pot să viziteze Casa Istoriei Europene. Totul este parte dintr-un singur program de vizitare. Câteodată nu ne prea convine să vedem uh, uh, grupuri de vizitatori în Parlament deplasându-se către cafenea în masă. Va exista de aceea o cafenea la Casa Istoriei Europene pentru ca vizitatorii să aibă unde să meargă ar putea exista acel spațiu special destinat lor pentru ca aceștia să nu se mai deplaseze de colo-colo prin Parlament, în văzul tuturor. Mi se adresează adesea întrebarea legată de finanțarea Casei Istoriei Europene prin alte instituții. Din experiența mea de 32 de ani aici la Parlamentul European, pot să spun că politica este o chestiune de încredere. Uh, dacă acum uh, am fi implicat uh, Comisia și Consiliul de Ministri pentru a le fi întrebat uh, cum anume obținem bani, atunci proiectul ar fi eșuat, fiindcă celelalte instituții nu ne-ar fi oferit răspunsuri pozitive. De aceea, prezidiul Parlamentului European, cu sprijinul președinților grupurilor politice, a decis că acest proiect să ne aparțină strict nouă, va fi parte din programul de vizită la Parlamentul European. 49 din vizitatorii uh, Uh, da, de la Parlamentul European uh, sunt reprezentați de tineri și ne adresăm acestora prin proiectul Casei Istoriei Europene. De aceea acest proiect este parte a unei strategii moderne pentru organizare de vizite. Pot vorbi doar în nume propriu, dar, uh, domnule vicepreședinte, dacă nu mă înșel, și președinția Parlamentului, mă adresez aici și doamnei Isabel Duro, altă vicepreședintă, Eh, trebuie a analizate costurile adiționale inaugurării proiectului și cum anume vor fi împărțite între instituțiile Uniunii Europene. Este o sarcină ce ne rezervă viitorul și la care trebuie să reflectăm. Însă, din partea noastră, Trebuie să știți că noi suntem pentru transparența absolută. Vă vom oferi toate informațiile pe care putem să vi le comunicăm. Sigur, nu putem să oferim astăzi răspunsuri la toate problemele ce vor apărea, dar dând dovadă de bunăvoință vom putea realiza acest proiect. În esență, este vorba despre generația tânără, despre generația viitoare. Uh, generațiile viitoare trebuie să cunoască valorile europene. Tocmai de aceea v-aș ruga să dați curs rezerve de 2,5 milioane, astfel încât la final să putem să semnăm contractul cu biroul de arhitectură și să ne îndreptăm cu pași siguri pe calea inaugurării Casei Istoriei Europene. Vă mulțumesc pentru înțelegere, pentru atenție și, nu în ultimul rând, pentru, sper eu, o bună cooperare. Mulțumesc, domnule președinte. Merci beaucoup, cher Hans. Mulțumesc, dragă Hansger Pöttering, pentru această prezentare care a fost foarte clară. Mulțumim și pentru toate documentele care ne-au fost uh, transmise nouă Comisiei pentru Buget. Uh, vicepreședinte Martinez uh, are acum cuvântul. Vă rog pe toți cei care veți interveni să fiți foarte succinți pentru că trebuie să începem voturile peste câteva minute. Mulțumesc. Aș dori să adaug însă câteva comentarii uh, de natură diferită sau uh, complementară, însă o voi face în spaniolă. museu. Cred că provocarea în ceea ce privește acest muzeu este evident seria unui lucru pe care, despre care aș dori să vorbesc. Acest muzeu este un fel de minune. Minunea trecerii de la sute de ani de autoritarism la democrație, de la sute de ani de sărăcie la prosperitate, de la sute de ani de conflicte la integrare. Au fost secole întregi de nebunie, de războaie și iată-ne acum ajungi la pace. E un miracol care s-a întâmplat pentru că politicienii au lucrat pentru binele popoarelor. Toate acestea sub privirea popoarelor lor și sub supravegherea popoarelor lor. se au diverse idei despre ce înseamnă este sau ar trebui să fie politica. Și bine să le arătăm oamenilor că fără politicieni și fără politică nu se pot petrece miracole ca cel pe care tocmai l-am menționat. O a doua chestiune este următoarea. Această minune este ea irreversibilă? Sunt mulți oameni care vin la noi, vin la Bruxelles, și ne spun, nu cred că e irreversibilă, domnule președinte, e ceva foarte adânc înrădăcinat, dar un lucru de care trebuie să devenim conștienți. E ceva care trebuie protejat, pentru că nu există garanții că nu vom trece de la rațiune la nebunie înapoi. Între noi, domnule președinte, unii par surprinși când aud că uh, Parlamentul European a luat această inițiativă. Dar nu e o chestiune de noroc aici, de întâmplare. Nu, e o chestiune pe care am discutat-o de 20 de ani încoace și care a eșuat în 15 din acești 20 de ani. Au fost prea mulți uh, bucătari și bucătarii de obicei nu cad de acord asupra ingredientelor ce trebuie puse aceasta a fost situația. Nu a existat un organism suficient de reprezentativ pentru a obține consensul și a pune proiectul în mișcare. Rolul Parlamentului aici nu este de a face această casă a istoriei europene doar o, pentru a avea încă o mică secțiune a Parlamentului European. Nu, nu trebuie să creăm o instituție care să aibă suficientă autonomie, inclusiv în ceea ce privește finanțarea. Cred că acest punct este foarte important. Cred că în prezent datoria noastră este să le prezentăm oamenilor acest muzeu. Când faci un muzeu, te întrebi în primul rând câți oameni vor veni, ce fel de oameni vor veni pentru noi nu va fi o problemă, pentru că vor fi un milion de oameni care vor veni să, să viziteze uh, muzeul, pentru că este vorba de un milion de oameni invitați să participe la astfel de vizite la instituții europene. Vor veni din toate statele membre și din țări terțe. De ce? Pentru că vrem să arătăm celorlalte țări că aspirăm la pace Vrem să arătăm că fenomene precum cele din Africa de Nord pot avea loc și aici, la o adică. Vor veni foarte mulți oameni să vadă acest muzeu. Mulți vor dori să vadă ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în cursul vieții lor și, de asemenea, vor veni să vadă cum s-a desfășurat acest proces de integrare, de reconciliere franco-germană și ce s-a mai întâmplat în alte țări occidentale care au avut de-a lupta cu regimuri fasciste, ce s-a întâmplat în Spania, în Portugalia, în Grecia, țări care au reușit să să lupte împotriva unor astfel de regimuri autoritare. Sunt țări care au avut noroc să poată lua parte la proces de la bun început, altele s-au alăturat pe parcurs. Trebuie ca oamenii să vadă că oamenii au luptat pentru a scăpa de dictaturi, de regimurile autoritare. Și oamenii trebuie să se poată identifica cu proiectul european, pentru că de asta ni s-au alăturat, alăturat noi state membre. Nu este vorba despre un proiect inutil, ci despre un proiect esențial pentru uh, proiectul european. Prin urmare, are nevoie de susținerea Comisiei pentru Bugete. Domnul Pötering a spus că o parte dintre informații vă sunt deja puse la dispoziție. Să nu începem prin a pune întrebări la care încă nu se poate da răspuns. Vom uh, oferi răspunsuri pe parcurs. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte. Am mai multe solicitări de intervenție. Helga, vrei să te exprimi acum sau uh, mai întâi ascultăm colegii? Bun, ascultăm colegii mai întâi. Sau nu? Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Helga, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Pöttering, mulțumesc, domnule Martinez, pentru prezentările dumneavoastră. Aș dori să vă spun un lucru foarte clar, nu doar noastră, Eh, ci și celorlalți colegi. Ca vicepreședintă a Comisiei pentru Cultură, eh, nu trebuie să fiu convinsă de ideea aceasta și de conceptul acesta în sine. Cred că ideea de a avea o casă a istoriei europene cu argumentele menționate de dumneavoastră este una extrem de importantă, utilă și de dorit. De asemenea, consider că uh, ideea de a avea un uh, comitet uh, director uh, și științific este la fel foarte bună. La fel este bună și ideea creării unor rețele cu uh, muzeele deja existente la nivel european, în sudul, în centrul, în estul Europei este la fel de importantă, fiindcă, iată, astfel putem să ținem cont de pluralismul istoriei europene, fiindcă istoria europeană nu există la singular. De aceea aș dori să înțelegeți că nu sunt împotriva proiectului în sine, dar acum suntem la Comisia de Bugete și tot la fel de clar vă spun și altceva. Consider că avem o răspundere generală în ceea ce privește exercițiul bugetar parlamentar. Anul trecut, pentru bugetul 2011, am uh, uh, stipulat că este nevoie de anumite creșteri din cauza tratatului de la Lisabona, dar trebuie să ținem cont de criza europeană. În vremuri de criză trebuie să arătăm cetățenilor că putem să ne impunem anumite limite, fiindcă altfel distrugem acceptanța. Domnul Fernandez, pentru bugetul 2011, a formulat bugetul sub titlul consolidării. Și aș dori să luăm în serios aceste aspecte. Dacă vrem consolidare, atunci trebuie să facem propuneri acolo unde se poate face consolidarea. Nu putem să facem propuneri, uh, un, propuneri care uh, generează alte costuri. Așadar, dacă ar fi să ajungem cu majoritate la Comisia Bugetului uh, la decizia că putem să ne dăm aprobare pentru acest proiect, atunci trebuie să prevedem economii în altă parte pentru a nu uita de principiul consolidării bugetare. În situația actuală, mi se pare extrem de necesar să facem acest lucru. Și mai fac trimitere la un aspect. Uh, la politica clădirilor, în special uh, în ceea ce privește Comisia, doamna Holmeier a cerut să existe o planificare a clădirilor pe termen mediu. Ei bine, cred că aceleași criterii trebuie să fie aplicate și uh, clădirilor ce revin Parlamentului și să dăm dovadă de răspundere în ceea ce privește planificarea uh, construcțiilor viitoare și finanțarea acestora, desigur. Nu înțeleg foarte bine următorul argument, și anume că noi, ca Parlament, trebuie uh, să facem ca această casă a istoriei europene să fie mai întâi proiectul nostru și să construim singur proiectul în sine. Dar dacă proiectul este profund european, așa cum ați argumentat dumneavoastră, atunci ar trebui să plecăm de la premisa că atât la Comisie cât și la Consiliu am putea găsi aliați care să priceapă acest lucru. Dacă nu o facem, atunci avem o problemă. Și în primul rând, am o problemă cu faptul că finanțăm mai întâi doar noi acest proiect, pentru ca mai apoi poate, poate să-i convingem și pe ceilalți să participe. Dacă ar fi un proiect al instituțiilor europene, atunci, în opinia mea, totul ar fi mult mai bine. Mai am câteva întrebări de detaliu pe care v-aș ruga să mi, le, să mi le răspundeți mai târziu în cursul dezbaterii. În ceea ce privește logistica, v-ați referit la, sperăm noi, mulțimea de vizitatori care va veni unde anume, se vor, uh, unde anume vor parca uh, autocarele pentru a nu exista tulburări în trafic și tulburări ale cotidianului. Discutăm despre rezerva de 2,5 milioane. Pentru ce anume va fi utilizată această rezervă? Pentru a semna contractul cu firma de arhitectură, ați spus. Însă, până acum, studiile arhitecturale ne arată că totul a fost plătit uh, și dacă a fost totul plătit, cum anume și cum anume va fi utilizată această sumă adițională. Aș uh, dori să-mi explicați puțin în detaliu. Și o ultimă întrebare, care este concret relația despre care ați vorbit dumneavoastră în termen vagi între curatoriu, unde domnul Petering este președinte, și uh, Consiliul Științific. De fapt, Vreau să știu care este orientarea politică a acestui uh, proiect, dat uh, fiind reprezentarea în cele două comitete. Mulțumesc! Mulțumesc! Solicit colegilor să facă un uh, efort de concizie atunci când iau cuvântul. Salvador Garriga are cuvântul. Se prezente. Da, domnule președinte, voi fi succint. Grupul meu nu are foarte multe probleme de semnalat. în uh, eliberarea de această rezervă. Dar aș dori să răspund oarecum câtorva întrebări puse de doamna Trupel. Mai ales la întrebările legate de această sumă de 2,5 milioane de euro necesari pentru a semna contractul. Aș dori să spun că e nevoie de această sumă pentru a că pentru a avea la dispoziție clădirea avem nevoie de 21 de milioane de euro. Deci se pare că aceste cheltuieli cu arhitecții reprezintă doar 10% din, din costul proiectului. O parte din explicații ne-a oferit domnul Pöttering și apoi reprezentantul uh, biroului PPE care a clarificat chestiunea. În ceea ce privește celelalte aspecte tehnice, doamna Triple a pus câteva întrebări foarte bune. Există, pentru mine, încă vreo câteva îndoieli legate de principalele motive pentru care bugetul comunitar funcționează. Nu înțeleg exact cum celelalte instituții uh, sau guvernul uh, Belgii sau guvernul uh, zonei Bruxelles contribuie la acest proiect care le aduce și lor beneficii. În bugetul comisiei există sume prevăzute pentru uh, activități publice europene majore. Nu mă pot gândi la o activitate europeană mai importantă decât uh, finanțarea unei astfel de case a istoriei europene. Prin urmare, nu văd cum se poate ca și alte instituții să nu ia parte la asta. Mulțumesc, Salvador. Dragi colegi, este ora 11 și ar trebui să votăm la ora 11. E un vot important. Uh, sunt șase intervenții, solicitări de intervenție și rog pe toți cei care vor interveni să nu depășească un minut. Garant ferm, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru o prezentare excelentă. Vă mulțumesc și pentru documentele pe care le-am uh, primit, care justifică transferul. Am uh, pus întrebări, am primit răspunsul bune la majoritatea întrebărilor și știm acum mai multe decât știam înainte. Uh, nu ține de competența comisiei noastre, însă, în care marcă personală, cred că acest proiect este bun și apreciez ce ați spus în documentele prezentate, și anume că doriți să vă axați pe istoria Europei după uh, cel de-al doilea război mondial, pentru că altfel istoria Europei ar fi prea vastă. Motivul pentru care Parlamentul European trebuie să susțină acest proiect ar fi că vorbim despre perioada integrării europene și de perioada în care s-au consolidat instituțiile europene. Aceasta este remarca mea. Dați-mi voie să vă mai spun ceva. Cred că este o idee bună să avem o strategie revizuită și îmbunătățită pentru asemenea politici. Am întrebări uh, precum uh, cele ale doamnei uh, Trupel, însă în legătură cu logistica. Mai sunt întrebări care credem noi trebuie să primească un răspuns. Doamna Trupel a menționat întrebarea legată de cofinanțare, parteneri, abordarea interinstituțională. Eu mai am încă două. Prima. S-a spus în documentul uh, inițial al Comisiei Experților că ar trebui să existe un organism uh, separat și independent. Puteți clarifica puțin uh, formatul aici? Ce înțelegeți prin acest organism independent și separat? Bănuiesc că vă gândiți la faptul că acest organism nu va face parte din organizarea Parlamentului European, însă puteți să mai clarificați lucrul aici? Cred că ar fi important să o faceți. De asemenea, cred că ar fi important să clarificați procedura de luare de decizii aici. E un subiect controversat, mai ales uh, din perspectiva momentului ales. Uh, vorbim despre austeritate. Comisarul Lewandowski ne-a uh, solicitat să nu ne sporim cheltuielile cu mai mult de 1%. Ni s-a spus deja că nu va exista o creștere reală a bugetului Parlamentului, prin urmare e un lucru chiar dificil. Trebuie să se clarifice așadar procedura de luare a deciziilor. Una este transferul ca atare și alta e uh, să luăm o decizie politică finală în legătură cu acest uh, proiect. Oare până la urmă vorbim doar despre un transfer din bugetul Parlamentului sau ar trebui să um, existe o luare de decizii formală în legătură cu un astfel de proiect? Cred că acest element este esențial. Înainte ca aceste întrebări să primească un răspuns, cred eu că grupul nostru va solicita o amânare, însă nu pentru mult timp. Înțelegem că anumite întrebări nu pot să primească un răspuns pe loc, însă în ceea ce privește procedura de luare a deciziilor uh, în legătură cu costurile clădirilor, uh, trebuie lămurite înainte să putem să luăm noi o decizie aici în Parlament. Mulțumim, Goran. Domnul Portaș. Domnule președinte, într-un minut uh, pot să spun că îmi place ideea înființării acestui uh, muzeu. Îmi place și, ace- și ceea ce am auzit în legătură cu arhitectura externă a acestei uh, clădiri. Cred că avem nevoie de un muzeu. Cred de asemenea că costurile pe care le regăsesc în document sunt Uh, niște costuri uh, care pot fi um, plătite pentru că putem economisi bani din uh, altă parte și această investiție este perfect justificată. Acum, întrebarea mea se aliniază celor întrebate și de domnul Gariga. În Portugalia, un birou arhitectural ar Um, solicita cam 7% uh, din uh, totalul proiectului ca garanție. 2,5 milioane de euro, dacă avem o investiție de 21 de milioane de euro, înseamnă foarte mulți bani. Aceasta este întrebarea pe care a adresat-o Salvador, o adresez și eu și vreau un răspuns la ea. Mulțumesc, uh, stimate coleg. Domnule Fernandes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aceste subiecte deja au fost uh, despătute, au fost luate decizii în legătură cu ele când vorbeam despre bugetul pentru 2011. Prețurile, costurile se regăsesc uh, în documentația pe care ați uh, primit-o. Aș dori să-i mulțumesc domnului Petering și domnului vicepreședinte Martinez Martinez pentru prezentările făcute. Informațiile sunt clare din perspectiva noastră. Evident, nu putem să intrăm în uh, detalii în legătură cu gestionarea fondurilor, însă cred că putem să spunem da în legătură cu o chestiune care deja a fost decisă și care este în desfășurare. Așadar, putem uh, oferi oficial undă verde proiectului și putem găsi banii necesari pentru a uh, desfășura acest uh, proiect, reținând însă constrângerile cu care funcționăm în prezent. Cred însă că nu are sens să discutăm ceva ce s-a discutat anterior și uh, asupra căruia Parlamentul s-a decis pentru că face parte din bugetul pentru 2011. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Olmaier are cuvântul. Uh, Înainte ca doamna Olmaier să ia cuvântul, salut intrarea în sală a lui Inge Gresle. care îi uh, urăm uh, cu toții la mulți ani astăzi. Thank you. Aniversarea dânsei a fost ieri, însă n-am văzut-o decât astăzi. Uh, Monica Olmaier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru un eurodeputat este un eveniment special acela de a celebra aniversarea 50 de ani cu noua reglementare a regulamentului de procedură. Da, într-adevăr, o coincidență extraordinară. În ceea ce este Casa Istoriei Europene am următoarele de spus. Pentru a clarifica cifrele, 31 de milioane vor fi utilizate pentru extindere și renovare. În 2008, uh, știți uh, foarte bine că eu analizez foarte îndeaproape cifrele, deci în 2008, la Comisia pentru Bugete, am uh, prevăzut uh, uh, cumpărarea clădirii Eastman cu 18,5 milioane. Pe atunci uh, se prevedea doar renovarea clădirii respective, 18 milioane. Uh, și se prevedea o extindere pentru alte 13 milioane, astfel încât să ajungem în mare la 31 de milioane. Însă pe atunci uh, extinderea nu fusese cuantificată în sine. În documentul respectiv s-a specificat faptul că uh, era nevoie de o expoziție permanentă, era nevoie de mijloace flexibile de gestionare a acesteia, deci se vehiculau și costurile administrării interne. Uh, Uh, discutăm despre 21,4 milioane plus uh, aparatul administrativ cu birouri și așa mai departe. Și în ceea ce privește uh, expoziția 2012-2014, 3 milioane. Dragi colegi, v-aș ruga să ne gândim astăzi la următorul lucru discutăm practic doar uh, despre un transfer în materie de costuri de arhitectură, uh, pentru că altfel nu putem să continuăm cu procedura. Dacă începem acum să ne punem întrebări de genul unde parchează autocarul, atunci uh, evident că împovărăm transferul. Ă, peste o lună, sigur, nu vom ști mai multe despre parcarea autocarelor. Deci, ă, doamnă trupel, ă, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să clarificăm aceste chestiuni tehnice. Unde vin vizitatorii, unde parchează, unde îi primim și așa mai departe. Doamna Duran însă știe că avem o parcare goală sub clădirea noastră care este neutilizată deocamdată și ar putea fi utilizată minunat pentru vizitatorii aceștia. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la calendarul acestui proiect, pentru că pentru fiecare proiect există un moment propice. Pentru proiectele culturale niciodată nu este momentul propice, pentru că mereu apar alte chestiuni urgente de natură uh, socială, economică și așa mai departe. Așadar, pentru mine, întrebarea este următoarea. Vrem acest proiect acum doar pentru suma de transfer de 2,5 milioane? Uh, vrem acest lucru, chit că mai trebuie să facem planuri după aceea trebuie să stabilim uh, ce vrem în fața comisiei și cum anume uh, vom reuși să o aducem de partea noastră. Mai întâi trebuie să discutăm cu Comisia, cu Consiliul și așa mai departe pentru cele 2,5 milioane de euro. Și ce credeți? Credeți că proiectul la final nu uh, va fi unul fezabil va, sau va fi mai degrabă unul amânat la infinit, fiindcă eu nu cred că la Consiliu reușim să aducem de partea noastră 27 de state membre. În cazul Comisiei, mai că mai că ar merge, dar uh, nu și în cazul Consiliului. Așadar, nu ar trebui să uh, dăm această funcție de dependență, uh, această funcție de dependență acelui transfer de 2,5 milioane de euro. Să nu uităm că este criză economică și financiară. O investiție ar fi, de acest gen ar fi pozitivă însă pentru statul belgian. Domnule președinte, acum ajung la final. V-aș ruga așadar să dați acest transfer pentru ca mai apoi, în următoarea jumătate de an, să putem să tratăm ca atare chestiunea. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Vladimir, foarte, foarte pe scurt, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, raportor uh, pentru acest uh, proiect. Investiția a fost aprobată uh, cu ani în urmă și s-a spus că ea va fi făcută. Nu am creat o linie bugetară specială în acest sens, fiindcă înainte am vrut să avem toate datele statistice. Astăzi pentru prima dată îmi sunt prezentate câteva date concrete și trebuie să stabilim pentru viitor următoarele lucruri. Să nu facem uh, transferuri mai întâi și apoi să oferim informații. Informațiile complete sunt importante și sunt prioritare. Într-o bună zi va trebui să avem acest uh, triunghi Uh, Parlamentul European, Centrul de Informare și Casa Istoriei Europene și va trebui să fie unul funcțional. Trebuie să uh, stabilim dacă această casă va fi deschisă și pe timpul weekendului, fiindcă vrem să eficientizăm activitatea acesteia. De, aceea, uh, de, asemenea, în ceea ce privește expoziția expoziția permanentă și expoziția migratoare, trebuie să vedem cum anume le vom structura mai ales uh, dacă vrem să schimbăm anual expoziția, atunci normal costurile vor crește. Deci uh, mai întâi trebuie să avem toate datele pe masa de lucru, fiindcă nu se poate să uh, cerem un transfer și abia mai apoi să obținem noi informații. De asemenea, sunt de acord cu doamna Triple să discutăm cu autoritățile de la Bruxelles și să utilizăm toate resursele posibile, fiindcă desigur că mai mulți vizitatori pentru case europene înseamnă un avantaj pentru Bruxelles în sine. Noi uh, vom fi primii care vom fi luat această decizie și vom avea acest avantaj. Doamna Andreea să are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să clarific cine deține această clădire, pentru că trebuie să înțeleg dacă există costuri de închiriere, chiar dacă ea, să spunem, aparține comisiei. Deci aș dori să primesc un răspuns la această întrebare. Domnule Pöttering, ați spus că până la urmă vom uh, avansa peste 16 milioane de euro, înainte însă ca această casă a istoriei europene să uh, funcționeze, dar nu ne-ați dat costuri legate de întreținerea zilnică. Nu putem să dăm uh, un verde, dar chiar dacă doamna Holmeier ne solicită acest lucru, nu sunt de acord să luăm decizii astfel. Nu găsesc nicio justificare pentru o asemenea cheltuială, chiar dacă ea este finanțată din economii. Istoria poate fi regăsită în cărți. Și foarte multe muzee din Europa acoperă deja istoria europeană. De ce avem nevoie de această casă a istoriei europene? Cred că o astfel de cheltuială în timpuri de criză ar fi insultătoare pentru cetățenii Uniunii Europene care trec printr-o astfel de criză și care trebuie să uh, suporte uh, reduceri ale bugetelor naționale. De asemenea, mi se pare ciudat că Parlamentul European uh, ar uh, susține un astfel de proiect uh, fără să aibă susținerea Consiliului și Comisiei. Cred că acesta ar trebui să fie punctul de plecare aici. Grupul meu, evident, nu va aproba acest transfer sau alte costuri uh, pentru această casă a istoriei europene. Mulțumesc! Mulțumim, Jutta Haug, ultimul uh, vorbitor. Ja, vielen Dank. Ähm, also ähm, von vornherein Rat. Mulțumesc. Din capul locului Uh, spun că nu, are, nu ne aduce nimic să încercăm să aducem Comisia și Consiliul de partea noastră. Știm foarte, greu, știm foarte bine cât este de greu să negociem cu Consiliul, așa că uh, cât mai departe de Consiliu. Însă, proiectul în sine uh, nu din punct de vedere conceptual, ci din punct de vedere bugetar, nu trebuie să creeze trebuie să creeze impresia că știm ce va, urmea, ce va urma, știm care vor fi costurile anuale. La pagina 6 avem pentru prima dată menționate costurile de întreținere în ceea ce privește echipamentul tehnic. Ajungem la 7,29 uh, milioane de euro. Bine, dar nu știm nimic legat de costurile de personal. Ați menționat, da, niște poziții, niște funcții, dar uh, unde sunt încadrate aceste funcții și cât de înalt, uh, cât de sus în ierarhie? Dacă am primi o imagine mult mai clară, atunci pentru noi, cei cu bugetul, ar fi mult mai uh, important și mai eficient, pentru că nu punem sub semnul întrebării conceptul în sine. Uh, Uh, dacă am primi toate aceste date, atunci ne-ar fi mult mai ușor să ne dăm acordul. Ce coleg. Dragi colegi, am constatat faptul că dezbaterea a fost foarte bogată, animată, au fost adresate multe întrebări, însă, din păcate, sunt obligat să în conchid acest punct acum, pentru că avem uh, de votat uh, și voturile nu pot fi amânate, având în vedere faptul că Comisia de Buget trebuie să fie gata pentru deciziile care vor fi luate în plenară săptămâna viitoare. Vreau însă să reamintesc uh, diversilor oratori un lucru. Parlamentul, în plenara sa și Comisia pentru Buget în special, au susținut proiectul de la început, cu excepția Uh, grupului verzilor, toți ceilalți l-au uh, susținut. O casă a istoriei uh, europene, proiect inițiat de Parlament, a fost susținut și inițial Parlamentul European trebuia să financeze acest proiect. Cum spunea președintele Martinez Martinez, acest lucru a fost deja decis. Ca și Comisie pentru Buget, trebuie acum să luăm niște decizii la nivelul nostru decizia cea mai urgentă este cea legată de eliberarea unei rezerve de 2,5 milioane de euro, care să corespundă unui credit înscris în bugetul uh, pentru 2011, dar uh, pus în rezervă. Și asta, uh, dacă primim anumite lămuriri în legătură cu modul în care va fi organizată clădirea și așa mai departe. Apoi, în cazul raportului domnului Fernandez și prin acesta trebuie să uh, precizăm uh, care este uh, cifra pentru bugetul 2012. Și asta la uh, nivelul estimărilor și apoi la nivelul bugetului. Și adresez o întrebare raportorului nostru. Dacă bine am înțeles ce ne spunea raportorul, și constatând faptul că anumite grupuri, precum socialiștii, doresc precizări suplimentare înainte de a vota, e bine, dacă, domnul, dacă doamna raportor consideră că mai are nevoie de precizii, precizări înainte de a supune subiectul la vot, atunci propun următoarele. Practic, amânăm acest vot, constat că nimeni nu se opune uh, Uh, acestui uh, proiect, dar mai amânăm uh, acordul pentru transfer. Amânăm așadar votul pentru reuniunea viitoare, pe 15 martie, și de acum înainte, mai întâi, raportorul nostru va lua contact cu echipa și eu propun ca domnul Fernandez și doamna Holmeier, uh, însăcinat la nivel politic de această clădire, să se întâlnească cu echipa, să precizeze întrebările pentru care avem nevoie de un răspuns pentru acest uh, transfer. Prietenii noștri au adresat foarte multe întrebări, unele vizează um, termenul lung, funcționarea acestei clădiri și așa mai departe, însă nu suntem chiar uh, acolo. Uh, Așadar, sunt întrebări pentru care anumiți membri au nevoie de răspunsuri pentru a putea să confirme acest transfer. Prin urmare, o echipă a Comisiei pentru Buget, formată dintre reprezentanți, trebuie să ia contact uh, cu uh, echipa proiectului uh, pentru a putea primi răspunsuri precise, eventual chiar și în formă scrisă pentru ca la următoarea noastră reuniune pe 15 martie să supunem acest transfer la vot. Iar apoi putem să ne precizăm poziția în legătură cu bugetul pentru 2012. Domnule președinte, încă o precizare tehnică. Urmează o notificare cu toate detaliile ce țin de uh, construcției și așa mai departe. Deci, pe lângă acest transfer va veni și notificarea. Proiectul în sine nu depinde și nu este dictat de acest transfer doar. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Non. Sigur că da. Aici ne-am pus de acord. Uh, Helga, îți convine această soluție? Da, fiind... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că soluția este una corectă, fiindcă acum nici nu mai avem timp de discuții și au rămas întrebări fără răspuns. Sunt de acord cu propunerea noastră de a amâna subiectul. Uh, vom uh, trata totul la finele lunii martie. Donc, donc, vous voyez dans quel état de... Așadar, vedeți în ce stare de spirit suntem, domnule președinte. Sunt uh, obligat să pun capăt acestei uh, discuții, mă aflu așadar într-o poziție delicată. Dacă închei uh, Uh, discuția fără vot, uh, practic dumneavoastră nici măcar n-aveți uh, timpul necesar pentru a răspunde la toate întrebările adresate. Important însă e că există un sprijin politic în cadrul Comisiei pentru Buget și că considerăm cu toții că avem o, o um, nevoie reală de a um, obține niște rezultate concrete și în acest sens vă vom ajuta. Prin urmare, dumneavoastră trebuie să precizați bine lucrurile, în 15, lucruri, în 15 zile lucrurile vor fi rămânite, după care vom trece la vot și Ehm, dumneavoastră va trebui să colaborați cu echipa comisiei noastre și cu eh, biroul, evident. Mulțumesc pentru prezență și vom proceda așa cum am spus. Acum putem trece la vot. Și vă propun să începem cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Raportul colegului nostru Fernandez. Dezbaterea a avut loc data trecută. Aveți cu toții listele de vot, nu? Foarte bine. Solicit secretariatului să verifice că nu există prea multe voturi uh, din partea PP-ului sau prea multe din partea verzilor, uh, între alții. Și asta pentru că PP-ul uh, sunt, uh, e singurul grup care lucrează în această comisie. Și toate acestea pentru a spune și mie dacă am dreptul să votez sau nu. Totul e în regulă? Perfect, atunci. Amendamentul uh, 1 în legătură cu considerentul G. Uh, amendamentul domnului Alvaro, raportorul e pentru, cine este pentru? Vă mulțumesc, cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă în unanimitate. 2. Uh, raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Doamna Andreea, să ne abțineri nu există, se adoptă 3 al domnului Alvaro. De data aceasta raportul se opune. Cine este pentru? Trebuie să numărăm. Cine se opune? Eu pot să votez? Doamnă, vă opuneți foarte bine. Ați fost hotărătoare pentru vot și spun asta așa ca observație. Salut curajul dumneavoastră politic, așadar, doamnă. Amendamentul 4, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Din nou trebuie să numărăm. Nous, avons la machine d'ailleurs. Est-ce que tout le monde a sa carte? Oare toată lumea are cartela de vot? Pentru că avem și console de vot. Pentru acest vot numărăm uh, pur și simplu, pentru următoarele folosim consola. Bon, alors, euh, levez, levez les bras ceux qui sont pour cet amendement. Cine este pentru acest amendament, vă rog să ridicați mâna. 17. Perfect. Cine se opune? 10, 7, 8. Monica ne vote pas. 9, 10, 11, 12, 13, moins 14, 15, 16, 17, 18. Ha, ha. 18 voturi. Inge este cea care schimbă soarta votului. Amendamentul este respins. Îmi cer scuze, spune domn președinte. Numărul 5, raportorul pentru cine este pentru. Mulțumesc cine este împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Raportorul este pentru cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. O abținere, 3 împotriva se adoptă 7, al domnului Alvaro, raportorul este pentru. Cine este pentru? Foarte multă lume, cine se opune? Nimeni, cine se abține? o abținere la 8, un amendament oral al domnului Alvaru. Mulțumesc, domnule președinte. Deplâng faptul că uh, trebuie să modificăm lista de vot cu acest amendament oral. Uh, trebuie să apelăm însă la acest lucru. Ne referim la alineatul 3, este o modificare mică. Ne dis discutăm despre uh, bună gestionare potrivit uh, cele de-al doilea regulament, piață. Uh, piață. Discutăm despre in the spirit of accountability pentru a fi introdus uh, Sperăm că astfel lucrurile să devină mult mai clar, fiindcă altfel răspunderea nu este prezentată la articolul 27 și, de dragul concretizării, trebuie să menționăm in the spirit of accountability. Nu uh, cred că va exista o uh, problemă de a atinge un acord la nivel grupului politic pentru această sintagmă. Je comprends. En... Înțeleg uh, din zâmbetul raportorului că se este pentru acest uh, amendament oral. Prin urmare, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Nimeni. Abțineri. Nu sunt. Unanimitate. Pentru domnul Alvaro. Amendamentul 9 nu este apreciat de raportor. Cine este pentru? Mulțumesc cine se opune. O majoritate evidentă, abțineri. Nu sunt. Stânga este minoritară. 10. Acea situație, raportorul se opune. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Foarte multă lume. Abțineri. O abținere. Cam aceeași majoritate, în orice caz, este respins. 11 al domnului Alvaro, cine, care este păstrat pentru că 10 a fost respins, raportul nu este pentru. Cine este pentru? Se schimbă lucrurile, vot electronic. Le vot electronic est ouvert. Vous l'avez ouvert. Votul este deschis. Am și eu drept să votez, nu suntem prea mulți din partea PP-ului. Bun, votez și eu. Dumneavoastră nu aveți cartela de vot, dar vă o puneți? Nu, sunteți pentru. Bun, votul uh, s-a închis. 18 pentru plus Render, 16 împotrive, se adoptă. 13. Nu, îmi ce scuze, spune domnul președinte, tocmai a votat la 11, nu, la 12. Bun, amendamentul 12. Uh, Raportorul uh, se opune. Cine este pentru? Cine se opune? Majoritatea împotrivă, abțineri nu există, se respinge. 13. Raportorul este pentru cine este pentru. Toată lumea, cine împotrivă, nimeni, abțineri uh, nu există unanimitate. Bravo, James. 14. Raportul este pentru. Cine este pentru? Foarte multă lume. Cine este împotrivă? Domnul uh, Alvaro și alții. Foarte bine, asta e democrația. Abțineri? Se adoptă. 15 a fost retras. 16 a domnului Abad și Riche. Raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Helga, te opui? Foarte bine. Abțineri? Foarte bine, în ciuda Helgăi, acest amendament este adoptat 17, care este compatibil cu amendamentul 16 al domnului Alvaro. Cine este pentru? Raportul este pentru. Mulțumesc că Helga este pentru. Cine este împotrivă? Vă mulțumesc. Se adoptă în unanimitate. Avem din nou un amendament oral, 18. Se adaugă redeployment and training. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Abține. Se adoptă în unanimitate. Acum avem uh, amendamentul de compromis uh, A al raportorului. Domnul Vogan dorește să ia cuvântul, nu? Da. Inițial, uh, colegii au primit uh, un compromis uh, A înaintat de raportor, dar după anumite discuții ne-am pus de acord asupra unui noi, nou compromis A, care tocmai a fost transmis colegilor. Este unul lung, nu-l voi citi, pentru că colegii îl au. Însă a existat un acord cu raportorul și sperăm că colegii vor aproba acest compromis ca noul compromis A. Foarte bine, mulțumim. Domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în engleză. Mulțumesc pentru noua formulare a amendamentului de compromis. Cred că acest lucru arată în special faptul că ar trebui să discutăm despre aceste lucruri, pentru că în continuare nu înțeleg de ce cele două mari grupuri au uh, fost pentru mărirea primelor secretariale, dar acum când dorim uh, spațiu adițional, uh, pentru că dacă ai nevoie de mai mulți asistenți, ai nevoie de mai mult spațiu, există o atitudine critică față de acest lucru. Deci chiar nu înțeleg uh, această atitudine contradictorie și această lipsă de uh, consistență acest uh, amendament, uh, iată, mai, acest amendament însă îmbunătățește situația. Mulțumesc. Foarte bine, deci se solicită o explicație pentru vot. E un vot pozitiv am supus la vot compromisul A în acest moment. Cine este pentru? Vă înțeleg aproape toată lumea. Cine se opune? Doamna Andreasen, abțineri, se adoptă. Așadar, 19 devine caduc. Amendamentul 20, cine este pentru? Împotrivă. Nimeni abțineri. O abținere, Helga din nou. Se adoptă compromisul B și compromisul C ale raportorului pot uh, fi supuse la vot în uh, bloc. Cine este pentru? Mulțumesc. Uh, împotrivă. Doamna Andreasen, abțineri nu sunt. B și C se adoptă. 21, 23, 25, 28 devin caduce. Putem să trecem direct la 22 al Helgăi Trupăl. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mare entuziasm, cine se opune, nimeni. Abțineri, nu există. Unanimitate, bravo, Helga. 24. Domnul Alvaro, raportor este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Doamna Andreasen um, și încă un coleg, încă mai sunt abțineri? Nu, atunci se adoptă. Compromisul de a raportorului, um, cine este pentru, Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri nu sunt. Ba da, o abținere. Se adoptă 26 și 27 devin caduce. 29 al lui, al lui Vladimir Manca, raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine se opune? Abțineri. Se adoptă unanimitate. Bravo, Vladimir. 30 al domnului Vogan este retras. 31 al lui Vladimir, raportul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă. Nu, trei împotrivă. Abțineri. Două. Se adoptă 32 uh, al lui Vladimir. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine se opune? 4 voturi împotrivă, abțineri nu sunt. Se adoptă de asemenea 33 al lui uh, James Elens uh, Vot pe părți. Prima parte, raportorul este împotriva aici. Cine este pentru? Nu multă lume. Cine este împotrivă? O mare majoritate. Prima parte dispare. Aveți cuvântul? Aș dori să fac un amendament oral la cea de doua parte, acum că prima parte a dispărut. Acesta trebuie să spună Request the Secretary General to submit such a report by the 30th of uh, June 2011. Ce crede raportorul în legătură cu acest amendament oral care ar putea completa cea de doua parte? Raportorul este pentru. Cine este pentru amendament uh, completat oral de James? Mulțumesc. Cine se opune? Mulțumesc. Un vot împotrivă, abțineri, uh, o abținere, așadar adoptăm cea de-a doua parte uh, completată prin amendamentul oral al James. 34 uh, este retras de domnul Portaș, 35 uh, însă nu este retras, însă raportorul nu-l agrează. Cine este pentru 35? Domnul Portaș, doamna Sen, o alianță bizară, dar cu atât mai remarcabilă. Cine se opune? Mulțumesc. Abțineri. Este respins. 36. Raportul este pentru cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Raportul este pentru cine este pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 al domnului Alvaro. Raportorul se opune. Cine este pentru? Câțiva. Cine se opune? Mulți. Abțineri? Respins. 39 a lui Vladimir. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Liberalii. Bun, însă sunt minoritari, așadar Vladimir a câștigat. Abțineri, una. 40 al domnului Alvaro, de data aceasta raportorul este pentru. Cine este pentru? Uh, cine este împotrivă? Abțineri? Nu sunt, așadar, unanimitate pentru vicepreședintele Alvaro. 41, care conține un amendament oral, se adaptează titlul, care devine European Added Value Assessment Unit. Da, cred că e un uh, titlu mai bun. Raportul este pentru cine este pentru. Mulțumesc, cine se opune um, foarte bine, abțineri nu sunt unanimitate. 42 al domnului de Urchiza, bănuiesc că este spaniol, ba nu, dar este o colegă, nu un coleg. Sunteți dumneavoastră, doamnă. Doamna de Urchiza. 42. Însă raportorul se opune. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. că Abțineri o majoritate împotrivă. Îmi pare rău, doamnă. 43. Uh, raportorul este pentru aici. Cine este pentru? Foarte bine. Cine este împotrivă? Sunt voturi împotrivă. Abțineri? Foarte bine. De data aceasta, amendamentul se adoptă. 44. Raportorul se opune. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? o majoritate împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Raportorul se opune. Deci amendamentul anterior este respins, se corectează domnul președinte. 45. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Doar socialiștii. Cine se opune? Aproape toată lumea. Abțineri se respinge. 46. aceeași situație. Raportorul se opune. Cine este pentru? aceeași majoritate, cine este împotrivă, aceeași opoziție mai numeroasă, vot, respinge amendamentul. 47, un ultim amendament a doamnei de Urchița. Raportorul se opune, cine este pentru? Mai mulți, de data aceasta, bun, votăm electronic uh, pentru acest amendament al doamnei de Urchița. Eider are cartea, uh, cartela sa de vot, votul este deschis, n-a votat toată lumea, deci mai puteți uh, vota. Votul s-a închis acum. 16 pentru, 19 împotriva, amendamentul este respins. Uh, domnul raportor vrea să-mi spună câteva cuvinte legătură cu votul final. Nu vreau să fac un amendament de natură tehnică Mă gândesc că trebuie să-l înaintez pentru 23. Nu vorbim de 40, 86 eh, de milioane, eh, ci de 149,6 milioane de euro. E un amendament tehnic. E o mică problemă tehnică, așadar. Vot final, acum un vot final uh, electronic. Votul uh, s-a deschis. Puteți vota, toată lumea a votat, votul este închis. Vă mulțumesc. 34 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Felicitări uh, raportorului nostru. O treabă bine făcută, așadar. Mais, le, le rapport de Mme Balzani Ah oui, d'accord. Point 16. Sur le point 16, euh, nous avions 16 et 17. Nous avions... Acum punctele 16 și 17. Am prevăzut să votăm, însă vreau să dau cuvântul acum raportorului nostru, Sidonia, care ne va spune de ce să nu votăm. Într-un minut, Sidonia. Ehm, Dragi colegi, este vorba despre fondurile de, fondul de solidaritate despre care am discutat la ultima întâlnire. Este vorba de eliberarea de fonduri din bugetul european în favoarea unor state membre care au fost afectate anul trecut de inundații. Raportul meu nu ar trebui votat astăzi. Și cred că vă datorez o explicație în acest sens. Am fost informați că anumite state membre nu doresc să susțin um, propunerile comisiei. Prin urmare, aceste state membre opun o rezistență atât de puternică încât mă bucur că astăzi președinția ungară este reprezentată aici astăzi, pentru că putem încerca să găsim un compromis pentru a ieși din această stare de blocaj. De ce blocaj? Principiul fondurilor de asistență nu este pus sub semnul îndoielii, sub semnul întrebării, însă întrebarea este de unde să luăm aceste resurse. Am aflat acum de avizul Coreperului, aviz care va fi discutat săptămâna viitoare. Din câte știu, președinția ungară, împreună cu Comisia Europeană, încearcă în prezent să găsească soluții suplimentare care nu ne-au fost prezentate încă practic nu avem ce să votăm acum. Nu știu, domnule președinte, dacă dumneavoastră considerați că ar fi înțelept să cerem, să întrebăm Consiliul în ce fază uh, se află față de planul inițial, dacă au găsit soluții constructive astfel încât acești bani din fondul de solidaritate să fie eliberați. Uh, Mulțumesc, doamnă raportor. Ați explicat foarte clar situația politică la acest uh, punct. Cum a scris și un jurnalist în această dimineață, aceasta este doar uh, prima neplăcere la care trebuie să ne, accept, ne așteptăm uh, pentru lunile următoare în legătură cu bugetul, luând în considerare poziția adoptată de Consiliu pentru acordarea de credite anul trecut. Am uh, prevăzut să înscriem acest punct pe ordinea de zi a trialogului uh, de la sfârșitul lunii martie și uh, propun să purtăm dezbaterea la trialog și în legătură cu acest punct vedem ce se hotărăște la trialog și apoi adoptăm o poziție în comisia noastră. Așadar, acest punct 16 a fost rezolvat. Prin urmare, se rezolvă și problema uh, raportului domnului uh, Bege. Continuăm votul cu punctul 18, protocolul uh, pentru uh, pescuit uh, cu Uniunea uh, Comorilor. Domnul Alfons nu este prezent. Există un singur vot aici pentru, pentru că ni se solicită să votăm pentru. Cine este pentru acest acord uh, pentru pescuit uh, cu Uniunea Comorelor? Vă mulțumesc. Cine se opune? doamna Andreasen. Abțineri nu sunt. Așadar, acordul de pescuit cu Uniunea Comorelor este adoptat. Îl felicităm pe domnul Alfonsi în absența dânsului. Acum putem trece la următoarea analiză a cerilor de transfer, începând cu Sidonia, care a fost frustrată în legătură cu primul buget modificat, însă ne propune ceva aici, la transferuri. Acest transfer este foarte important pentru noi pentru că vizează sume mari de bani. La ultima întâlnire a comisiei am discutat faptul că are legătură cu o companie privată și un, un protocol care spunea că această firmă ar trebui să primească banii. Am di- discutat în amănunt această chestiune, iar comisia a hotărât să facă apel împotriva sentinței date de tribunal în această problemă. Pe scurt, este vorba despre un conflict de durată cu privire la proprietatea asupra unui program informatic. S-au menționat câteva schimbări care trebuie făcute în acest program. Pentru a răspunde la întrebarea comisiei, verdictul tribunalului spunea că situația este interpretată în moduri diferite și de aceea se face, s-a și făcut apel împotriva acestui verdict. Comisia trebuie să plătească însă pentru că a pierdut în instanță. Aș dori ca cineva de la Departamentul de Traduceri să vă dea și uh, traducerea textelor uh, respective. Conflictul între Sistran și Comisie nu este unul foarte vizibil. Aceasta deoarece compania nu și-a prezentat niciodată îndoielile în scris, îndoielile privind uh, aceste chestiuni care o pun, o opun comisiei. Este vorba în același timp și de schimbările care trebuie făcute în acel pro- program, schimbări care au fost făcute prea târziu. Comisia, la rândul ei, spune că a făcut tot ce trebuia făcut, și că s-au arătat indulgenți. Comisia nu consideră că această firmă ar avea dreptate, însă instanța nu a fost de acord cu argumentele comisiei, ci a înclinat în favoarea părții uh, celelalte, adică ale companiei. Compensația finală nu este atât de mare ca cea inițială. dar totuși mi se pare o sumă destul de importantă. Comisia se ocupă în continuare de acest caz, apelul este în curs, iar rezultatul final este așteptat uh, undeva în viitor. Comisia spune că instanța ar putea fi în final de acord cu comisia, dar trebuie să așteptăm și să vedem ce se întâmplă. Pentru moment, eu recomand să votăm pentru transferul, transferul creditelor și îmi pare rău că lucrurile sunt așa cum sunt. Din ceea ce știu de la tribunal și de la curte și din documente, au existat motive serioase pentru a se considera de către comisie că a acționat așa cum se cuvine. Uh, dar pentru moment uh, decizia este în defavoarea Comisiei Europene. Comisia a schimbat condițiile prevăzute în contract, iar uh, contractul nou este în contradicție cu alte contracte anterioare. Noile contracte diferă de cele inițiale. Oricum, eu cred că aș recomanda să votați pentru. Mulțumim, doamnă Porta, să are cuvântul. Era să para fazer uma, uma pergunta. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doream să pun o întrebare cu privire la un lucru pe care nu l-am înțeles. Dacă comisia trece printr-un proces acum, de ce să plătim acum? Uh, on demande peut-être au représentant de la Commission de répondre. Comisia a dorit să răspundă sau nu, Sidonia? Sprawdziłam, Am verificat, uh, pentru că mă interesa și pe mine acest mm, răspuns la această întrebare. Verdictul este non-suspensiv, cum se spune în franceză, adică înseamnă că banii trebuie plătiți puțin înainte de finalizarea procesului, banii urmând apoi să fie returnați. Mai, mai aveți întrebări? Accepte. Nu mai sunt uh, alte întrebări, atunci sunt la vot transferul. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotrivă, abțineri nu sunt. Uh, transferul este așadar adoptat. Celelalte transferuri care vizează raportorul nostru sunt doar informative în lumina votului din 15 martie, deci nu vorbim despre ele astăzi. Trecem um, la celelalte transferuri care um, o vizează pe Helga. Mai devreme am dezbătut viramentul care vizează Serviciul European de Acțiune Externă. Am terminat cu el. Celelalte uh, transferuri, Helga. Hey, thank you, Alain. Board of Auditors. Mulțumesc, aș dori să încep cu uh, Curtea de Auditori. Aceasta a făcut o uh, revizuire a modului în care s-a desfășurat acordul interinstituțional. Concluzia este că modul cel mai eficient în care se pot atinge obiectivele este asigurarea că resursele sunt uh, distribuite eficient sunt recrutați în acest sens un număr limitat de persoane care să furnizeze aceste servicii. Se anticipează că această măsură va permite anumite uh, economii în valoare de 100 de milioane de euro pe an, de mii de euro pe an. În ceea ce privește revizuirea cu la securitatea clădirilor, considerăm că este un element important al politicii de securitate în ceea ce privește uh, contractul legat de personal. 320.000 de euro de la uh, elementul 22.6 până la 1400. Recomand să votați în favoarea acestui transfer. Mulțumesc! Foarte bine, vă mulțumesc. Nu există solicitări de intervenție. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotriva abțineri. Transferul uh, se adoptă. Transferul următor, Helga. Establishment plan. Următorul se referă la mediatorul european. Acesta a cerut conversia unui post temporar AD5 într-unul Uh, permanent, susținând că astfel volatilitatea personalului va fi contracarată, mai ales într-un domeniu uh, lingviștilor juriști, un domeniu extrem de competitiv. Trecutul ne-a arătat că este foarte dificil să ținem în post temporar oameni cu un asemenea profil profesional. Anul trecut am avut posibilitatea de a discuta cu persoanele vizate și cred că cererea aceasta este justificată. Prin urmare, recomand să dați curs acestui transfer. Votați pentru. Foarte bine, o schimbare de categorie, nu o uh, sporire a locărilor. Cine este pentru acest transfer? Cine se opune? Abțineri. Se adoptă. Helga. Next, um... Următorul transfer se referă la Parlamentul European, 30 de posturi vor fi eliberate din rezervă. Care este o, o, uh, scopul? Să solicităm eliberarea a 700, uh, aproximativ 740.000 uh, de uh, angajamente. De la capitolul 100 la credite provizionale. Ne referim la 30 de posturi pentru 740.000 de euro. Administrația a solicitat aceste posturi în exercițiul bugetar de anul trecut. Parlamentul a solicitat mai multe informații în ceea ce privește utilizarea acestor posturi. Ei bine, informația ne-a parvenit, însă doar în, foarte recent. Așadar, sugerez următorul lucru. Avem nevoie, am avea nevoie de mai mult timp uh, pentru a analiza informația, fiindcă aceasta a venit târziu, așadar ar fi bine să amânăm această decizie. Raporteur. Doamna raportor, sunt la ordinele dumneavoastră. Dacă nu avem informații suficiente, atunci vom face așa cum a făcut și mai devreme pentru Casa Istoriei Europene, adică amânăm votul și ne încadrăm în termene. Ne rămâne punctul C3. Helga. Alocațiile pentru asistenți. Scopul acestei propuneri este să solicite eliberarea a 30 de milioane 200 de mii de uh, apropieri în legătură cu punctul 440 asistenți parlamentari din rezervă de la capitolul 100 uh, alocări provizorii în urma înaintării unei solicitări de informații care vizează alocația pentru asistenții eurodeputaților. Este cea de-a doua creștere, a, uh, cea de-a doua tranșă a uh, sporirii alocației la 1500 de euro pe membru pe lună. Așadar, aș dori să spun următoarele. Nu este pentru prima dată că vorbim despre acest uh, subiect uh, destul de complicat. Știți că am argumentat pentru o primă tranșă, pentru asistenți, eh, pentru că mi s-a considerat că aceasta era justificată. În conformitate cu tratatul de la Lisabona, ei au primit competențe suplimentare și uh, au depus muncă suplimentară. Însă, în ceea ce privește cea de-a doua tranșă, știți că am fost uh, mereu ezitantă și, practic, nu o susțin. Avem acum niște cifre uh, care ne arată că doar, do- doar 17 noi 70 de uh, noi asistenți au fost uh, recrutați, prin urmare putem uh, ezita din nou. Nu știm dacă e nevoie de această tranșă. Și acum revin la dezbaterea anterioară legată de Casa um, Istoriei Europene. Să fiu foarte sinceră, cred că dacă sunt atât de multe motive bune pentru a susține conceptul Casei Istoriei Europene, uh, și dacă pe de altă parte trebuie să dovedim că suntem gata să facem alte economii, ei bine, din punctul meu de vedere, un punct de vedere personal, dar un punct de vedere împărtășit de majoritatea grupului meu, cred că am putea să combinăm niște economii aici pentru a spunea clar faptul că aceasta trebuie să fie o prioritate. Sau trebuie să găsim alte economii uh, dar uh, acesta este interesul meu uh, politic uh, și aceasta este tema viitoarei dezbateri pe care vom avea în martie. Dacă vorbim despre consolidarea bugetului, atunci trebuie să luăm în considerare și scrisarea domnului Lewandowski și să găsim un echilibru bun în cadrul bugetului. Prin urmare, Cred că poate nu uh, e momentul cel mai potrivit să discutăm lucrurile astăzi, ci să combinăm totul cu dezbaterea legată de imaginea de ansamblu. Prin urmare, recomandarea mea ar fi să amânăm uh, discuția și deci să revenim la ea. Vă mulțumesc. Uh, am mai multe solicitări de intervenție. Înțeleg că Horga propune să amânăm dezbaterea, să amânăm decizia. Prin urmare, eventual am putea să amânăm și această discuție pentru că în acest moment nu avem timp pentru ea. Nu doriți acest lucru, atunci uh, sunt obligat să dau cuvântul celor care au solicitat să intervine. Gheran. După cum știți, subiectul este controversat. Domnul Alvaro a menționat acest subiect la justificările de vot data trecută. Și permiteți-mi să vă spun un lucru alocațiile asistenților nu pot fi utilizate doar pentru angajarea de noi asistenți la Bruxelles, pot fi utilizate și pentru alte lucruri, pentru îmbunătățirea condițiilor asistenților, pentru angajarea de asistenți în altă parte și așa mai departe. Trebuie să spunem un lucru foarte clar din capul locului. Dincolo de discuția privind alocația asistenților și noua clădire, grupul meu este pentru um, eliberarea celor 1500 de euro. Nu suntem însă uniți pe acest subiect. Dar, indiferent care este opțiunea, opinia față de acest transfer, nu ar trebui să luăm o decizie și să fim afectați de decizia referitoare la această locație în ceea ce privește noua clădire. Majoritatea grupului meu este, de fapt, pentru eliberarea transferului. Mulțumesc. Așadar, este pentru un vot acum. Bun. Domnul Portaș. Da, domnule președinte, nu mă deranjează să amânăm votul și dezbaterea. Nu ar fi prima dată când discutăm despre acest subiect, însă toată această discuție despre bani, despre bani pentru asistenții membrilor, a fost prost Uh, percepută de la bun început. Am discutat la început despre 1500 de euro într-un uh, an, apoi 1500 în alt an și așa mai departe. Dar astfel nu reușim să, să atingem obiectivele prestabilite. Nu vom putea angaja cu 1500 de euro personal specializat. Și încă un lucru pe care nu pot să-l înțeleg este cum anume anumiți colegi care sunt uh, clar pentru politicile de austeritate uh, și care justifică politicile de austeritate, spun că le înțeleg la nivel bugetului european și spun că înțeleg ce trebuie făcut la nivel, în, în numele austerității. Cum aceștia, când vine vorba de propriilor bani, de propriile lor resurse, își schimbă radical poziția. Chiar nu pot să vă înțeleg și am vrut să specific acest lucru. Uh, je ne sais pas si l'équivalent existe dans d'autres langues. Nu știu dacă există un echivalent în altă limbă pentru ceea ce vă voi spune în uh, franceză. Catolicii spun uh, caritatea bine concepută începe cu sine însuși. Nós temos în Portugal um ditado que é În Portugalia, spunem cei care se gândesc doar la ei, niciodată nu se gândesc și la alții. Da, Fernandez are cuvântul. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Eh, em primeiro lugar, estas Muito obrigado, Sr. Presidente discutăm despre creditele care nu sunt pentru oamenii care se gândesc doar la propria persoană, sunt pentru asistenții noștri. Și pentru a atinge obiectivele prestabilite, obiective de excelență legislativă, nu ar trebui să uităm ce angajament ne-am asumat deja. 3.000 de euro, o creștere de 3.000 de euro uh, nu ar trebui să afecteze bugetul. Am discutat la început de 1500 de euro, apoi discutăm de a doua parte. Deci nu are niciun sens să dăm curs doar primei jumătăți de 1500 de euro. Să avem 1500 în acest an și să așteptăm mai multe informații mai apoi. Ei bine, am așteptat, informațiile acestea au sosit și este foarte clar ce se întâmplă lucrurile sunt aliniate răspunsului anticipat de către noi. Nu văd de ce nu am votat pe acest subiect. Nu este nimic nou și deja suntem cu toții de acord. Foarte bine, vom să supune la vot. Domnul Haglund. Yes, Chairman, just briefly, uh, our group... Domnule președinte, pe scurt, grupul nostru susține cea de-a doua rundă și am dorit să-l susținem pe raportor în decizia sa. Cred că domnul Portaș s-a gândit foarte bine când ne-a recomandat să susținem acest vot. Mulțumim, doamnă. Tânăra Inge Gresle are cuvântul. Ar trebui să atragem atenția asupra faptului că aici avem minunata posibilitate de a nu uh, utiliza postul. Există însă colegi care au foarte multă muncă de întreprins și atunci acestora trebuie să le oferim posibilitatea să lucreze așa cum trebuie. Oamenii mei uh, valorează toți banii, în paranteză fiind spus. Așadar, nu înțeleg ce este cu uh, această, acest vaț ascunsele, ne ascundem după dege, de ce devenim populiști, populiști dintr-o dată și spunem că nu se poate. Ei bine, uh, activitatea politică pe care o întreprind eu în Parlamentul European nu poate fi uh, realizată fără personal, fără personalul din biroul meu, din stafful meu. Uh, Deci, uh, să știți că există persoane care pot să-și scrie raportul în engleză, în franceză, deci atunci nu trebuie să elibereze postul. Și au vestea bună că pot utiliza sumele pentru, pentru în, în alte scopuri. Așadar, să nu ne facem iluzii. Acești bani nu se vor întoarce în statul membru înapoi. Este partea adevărului. atâta timp cât uh, la celelalte instituții lăsăm să se desfășoare lucruri pe care nu le-am acceptat la noi, atunci uh, foarte bine că avem controlor bugetar, dar unde sunteți dumneavoastră când este nevoie de control adevărat, când este nevoie de a face curățenie la servicii și când uh, este vorba despre a discuta despre lucruri care într-adevăr costă pe termen lung și trebuie reduse? Așadar, vedem că adesea uh, ne asumăm răspunderea pentru milioane cheltuite de-a lungul anilor. Nu ne spune nimeni că nu putem să facem asta, fiindcă da, sunt bani alocați ca atare, dar iată aici a renunța la posibilitatea de muncă este un lucru inacceptabil. Haideți să facem lucrurile de care avem nevoie, fiindcă altfel nu putem să ne întreprindem sarcinile uh, pe care se așteaptă cetățenii să le întreprindem. Și scuze pentru că am vorbit atât de mult. Bun, pozițiile sunt clare, nu relansăm uh, dezbaterea. Domnul Gaer este ultimul uh, intervenient. Deci, um, Ca și conținut s-a spus totul. Vă atrag atenția asupra două a două elemente. În primul rând, am partic- unul dintre primele voturi la care am uh, participat a fost uh, achiziționarea de TREF 1. Dacă nu mă înșel, uh, acolo s-a justificat existența celui de-al treilea asistent. E bine, în câte posturi poți să ai asistenți? Și repet că dacă se creează acum o nouă echipă între Casa Istoriei Europene și cel de-al treilea asistent, atunci, după cum am mai spus-o, cred că ar trebui să ne axăm pe competențele cheie. De data aceasta discutăm uh, despre mm, emiterea de acte normative și nu despre deschiderea și inaugurarea de muzee. Așadar, vă rog să dați dovadă de mai multă conștiință și de mai multă responsabilitate, fiindcă aici discutăm despre reprezentarea a 500 de milioane de cetățeni uh, comparativ cu aparatele guvernamentale a 27 de state membre și aparatul administrativ al Comisiei cum anume putem cu 1500 de euro care sunt eliberate să uh, angajăm un al treilea asistent. Eh, Goran Ferm a spus foarte bine că cu acești bani putem să facem minunat alte lucruri, putem să angajăm eh, non-academicieni, putem să angajăm colaboratori, totul este posibil și totul ne ușurează munca noastră. Dacă se dorește ca, legis, ca, actele, ca activitatea legiuitoare să fie întreprinsă în parametri optimi, atunci haideți să nu ne punem obstacole în cale. Mulțumesc! Bun, conchidem acest uh, tur al mesei spunând că o mare majoritate vrea să votăm acum, prin urmare nu se urmărește propunerea uh, doamnei raportor, nu toată lumea însă este de acord să votăm în acest sens, dar supunem la vot acest transfer pentru această eliberare de uh, credit. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine se opune? Mulțumesc. Abțineri. Nu sunt. Bine. Votul este clar. O abținere, spune domnul președinte. Nu mai explicăm uh, votul. Și s-a decis în conformitate cu votul. Uh, alors, il ne nous reste plus que quelques minutes et nous... Ne mai rămân doar câteva minute și mai avem niște puncte de rezolvat. Mă întorc spre Monica acum. Oare trebuie evocat acest punct acum sau îl putem evoca mai târziu? E vorba despre punctul 20. Doriți un virament acum sau putem să amânăm totul pentru viitoarea uh, reuniune? Deci îl putem amâna. Nu? Nu-l putem amâna. Bine, atunci doar două cuvinte, vă rog. Bun. Pot să mă refer la acest dosar în două minute, fiindcă cunoaștem dosarul de anul trecut. Este vorba despre biroul informativ de la Sofia. Foarte pe scurt, avem clădiri imposibil uh, de accesat de cetățeni acolo. Prin urmare, se cumpără acum o nouă clădire și profităm de faptul că piața imobiliară din Bulgaria a scăzut foarte mult din cauza crizei economice și financiare. Prin urmare, uh, costurile inițiale de 30 de milioane au ajuns acum la 9 milioane, inclusiv cu costurile de recondiționare o să avem uh, peste 2000 de metri pătrați, o să avem suficiente de, uh, locuri de parcare și așa mai departe. Comisia va suporta 60% din costuri, fapt discutat deja anul trecut. V-aș ruga la final să vă, acord, să vă oferiți sprijinul pentru acest proiect, fiindcă până la finele lui mai banii trebuie să fie deja alocați. Mulțumesc. Raportorul propune să ne dăm acordul. Există obiecții? Mm sau susținem raportorul? Mai avem două subiecte pe ordinea de zi. În primul rând, uh, Barbara, îți doresc bun venit. Ai 5 minute pentru a pune în evidență chestiuni legate de mobilizarea cu privire la Fondul European de Ajutare la Globalizare pentru Republica Cehă și Polonia. oggi la mobilitazione del Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione Mulțumesc. Este vorba despre mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Acest, această mobilizare a avut loc în două țări, Republica Cehă și Polonia. În Republica Cehă și în Polonia, mai exact, la Podcarpatskie, o regiune din această țară. În ceea ce privește cererea Republicii Cehe, este vorba despre lucrători din domeniul distribuției și suma este de 320.000 de euro. În ceea ce privește Polonia, este vorba de 593 de lucrători care lucrează la, o, la fabricarea de mașini. Și uh, suma este de 453.000 de euro. În ceea ce privește recomandările acestei comisii, Comisia Europeană a contribuit cu la buget pentru anul 2011. Acesta este un semn de încredere pe care îl arată Comisia cu privire la acest fond. Ieri au avut loc mai multe întâlniri la Parlament cu privire la acest fond și am căzut de acord că viitorul acestui fond este important. Este important pentru viitor. Am putea organiza o dezbatere în cadrul acestei comisii pentru că voiam să vă atrag uh, atenția asupra acestui buget. Sper că n-am uh, spus, n-am vorbit prea repede. Parfait. Uh, no, efectiv. Era, a fost perfect. Am înțeles foarte bine despre ce e vorba. Când vom avea mai mult timp, vom putea dezbate mai pe larg acest lucru. Trebuie să ținem cont de părerea Consiliului când vine vorba despre acest fond de ajustare trebuie să dezbatem și legătura acestea cu fondul de solidaritate. Am uitat să spun un lucru. Votul din uh, cadrul Comisiei pentru Bugete va avea loc pe uh, 15 martie și apoi în plenară în aprilie. Nu știu care este data limită pentru amendamente, însă sper să nu fie amendamente. Dar dacă sunt, le voi primi cu bucurie. Termenul limită pentru amendamente este 4 martie, adică mâine la ora 10. Prin urmare, nu vor fi multe amendamente. Mulțumesc, Barbara! Putem trece la ultimul punct, care este următorul. Programul de susținere a unei politici maritime integrate. Dominic Riche are cuvântul. El vine de la Valenciennes. Voi încerca să fiu succint. Proiectul a fost început în 2010, când voiam să susținem politica maritimă integrată pentru o perioadă 2010-2013 cu Uh, o sumă de 13 milioane de euro. Cred că ar trebui să existe reglementări mai clare legate de cheltuielile pentru implementarea acestei politici. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Grânie, care a făcut amendamente la acest text. Am colaborat bine. Vom vom accepta amendamentele făcute. Există și amendamente de compromis pentru acest document. Este important să adoptăm acest uh, text, pentru că astfel se vor crea două linii bugetare de creare a Fondului pentru Politică Maritimă Integrată. Acest lucru va avea un impact asupra altor politici. Și cred că aceste amendamente sunt binevenite principiul este că vom finanța o nouă politică și vom... Uh, nu dăm decât un aviz aici, dar privește un aspect bugetar, iar asupra substanței se va pronunța Comisia pentru Transporturi. Mulțumesc! Cum vous e. Mulțumim, mate coleg. Cum sunteți vicepreședinte al Comisiei uh, pentru Transport, uh, sunteți foarte avizat în legătură cu avizul pe care noi îl vom vota pe 15 și 16 martie. Știm că va fi luat în considerare de Comisia pentru Transport. Dar nu doriți să vă exprimați bucuria? Da, domnule președinte, am lucrat foarte bine cu domnul Ike. Și uh, pot să vă spun că am ajuns la un text echilibrat uh, care manifestează clar intenția noastră de a uh, urma toate elementele care uh, contează în domeniul maritim uh, și economic, pentru că suntem foarte atașați de acestea. Vă mulțumesc foarte mult! Am fost uh, și eu uh, primar al uh, unui oraș pe coastă și uh, înțeleg foarte bine lucrurile și susțin uh, această abordare consensuală a raportorului nostru. Nu mai sunt și alte intervenții, vă mulțumesc, așadar vom vota la următoarea ședință în legătură cu acest punct. Mulțumesc, stimați colegi, am avut ordine de zi foarte încărcată, am reușit să terminăm cu 10 minute mai devreme. Uh, vă mulțumesc așadar și vă dau întâlnirea săptămâna viitoare la Strasburg, la plenară și la următoarea noastră reuniune a Comisiei pentru Buget pe 15 uh, uh, martie. Ședința se suspendă.